Dear colleagues, we are going to start. Dragi colegi, haideți să începem, vă rog. So we have one hour. Avem o oră la dispoziție până la 10 pentru a avea o prezentare și discuție în privința comunicării din partea Comisiei, um, publicată înainte de vacanța de vară, în ceea ce privește pădurile mondiale și, bineînțeles, despăduririle. Evenimentele de peste vară, bineînțeles, nu au făcut decât să acorde o greutate încă și mai mare acestui subiect. A sosit, deci, momentul să avem această discuție în comisia noastră. Îi voi da cuvântul, voi da cuvântul comisiei în curând Uh, reprezentată de doamna Schumacher, director pentru dezvoltare durabilă la DG Envy. Voi da cuvântul și uh, reprezentanților DEFCO, pentru că e vorba despre chestiuni care merg mână în mână în ceea ce privește lupta împotriva despăduririlor. Stimată doamnă, aveți 10, maximum 15 minute pentru a prezenta comunicarea Comisiei și apoi vom avea uh, intervenții spontane din partea membrilor Comisiei Parlamentare. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru ocazia oferită de a vă prezenta această comunicare a Comisiei. Precum bine ați spus, este un subiect foarte la ordinea zilei. În cele 10 minute pe care le-am la dispoziție, aș vrea să vedem puțin cam care este peisajul, care sunt motoarele despăduririi, ce face Uniunea Europeană și ce fel de acțiuni propunem noi. Pădurile sunt indispensabile Cred că nu are sens să repet acest lucru, sunteți uh, conștienți și pădurile în același timp sunt uh, în uh, mare pericol. Incendiile de pădure din Amazon nu fac decât să aducă și în ochii marelui public acest pericol, dar sunt incendii și în Siberia și în Africa. Situația despăduririlor, din păcate, Uh, se înrăutățește. 1,6 milioane de hectare de uh, pădure au fost pierdute în ultimii ani. E aproape imposibil de conceput această cifră, iar Comisia a încercat să Uh, convertească oarecum uh, această suprafață în ceva mai ușor de înțeles. Cu, al, cu alte cuvinte, se pierde echivalentul la 800 de terenuri de fotbal, de pădure, în fiecare oră. Bun. La ora actuală, marea majoritate a despădurilor au, are loc în afara Uniunii Europene, în, în Europa situația asta altfel, între 90, 1990 și 2015, din potrivă, am crescut suprafețele împădurite din Europa. E important să se înțeleagă faptul că 12% din uh, emisiile de gaze cu efect de seră provin din uh, utilizarea terenurilor și schimbarea utilizării terenurilor, în mare parte datorate despăduririlor. Deci, uh, industria sil, uh, silvicultura e pe locul al doilea după agricultură pentru emisii de gaze cu efect de seră. Și apoi, bineînțeles, uh, și problema biodiversității și pierderii de diversitate este una uriașă. Din, în pădurile noastre, 80% din biodiversitate își are locul Mm, e foarte importantă pădurea și pentru combaterea um, schimbărilor climatice și apoi 1,6 miliarde de persoane depind de resursele pădurii. Deci nu e vorba doar despre o criză a mediului înconjurător, ci și despre o criză socială, aceasta pe care o prezintă despăduririle. Și una în care populațiile indigene au cel mai mult de suferit. Care sunt costurile acestei situații? A Expan expansiunea agriculturii este cea care se face vino, cel mai vinovată de despădurire, numai puțin de 80% de convertire de terenuri uh, de pădure în terenuri agricole. Dar nu este singurul motor al despăduririlor, deci nu trebuie să avem în vedere doar uh, agricultura. O expansiunea urbană, dezvoltarea infrastructurilor și mineritul sunt, se fac vinovate de asemenea. Există apoi și motoare indirecte, politici slabe, guvernanță slabă, o mm, neaplicare a legii, uh, o lipsă de planuri integrate, uh, activități legale, lacune investiționale și așa mai departe. Care este rolul Uniunii Europene? Ei bine, un rol important și asta pentru că Uniunea Europeană a importat și consumat cam o treime din uh, produsele uh, asociate cu despă, despădurile la scară mondială. Uh, soia, cacao, porumb, palmier și așa mai departe. Lemn. Deci trebuie să ne asumăm răspunderea, dar și uh, trebuie să o vedem ca o posibilitate de a îmbunătăți situația, acest rol al Uniunii Europene. Da, este problema noastră și noi participăm la această problemă, deci uh, suntem și parte la soluționarea acesteia și așa cum a anunțat uh, doamna președinte a Comisiei Ursula von der Leyen, uh, vrem să ne păstrăm uh, locul de lider în apărarea biodiversității la nivel mondial, ori asta înseamnă și în apărarea pădurilor la nivel mondial. Lucrăm pe chestiuni legate de pădure de foarte mulți ani la nivelul Comisiei întâi planul de acțiune LAC pentru guvernanță mondială, apoi în 2008 comunicarea prin care ne-am stabilit obiective foarte ambițioase în ceea ce privește despăduririle. Am spus că vrem să se oprească pierderile de pădure și să creștem suprafețele împădurite cu 50% până în 2030. Din păcate, suntem foarte departe de aceste obiective. E clar că trebuie să ne accelerăm acțiunile și să ne îmbogățim instrumentarul în această direcție. Iar această comunicare a Comisiei, tocmai acest lucru vizează accelerarea acestor măsuri, care vizează în principal pădurile primare și apărarea biodiversității la nivel mondial. Avem 5 priorități și cu 36 de acțiuni în 5 domenii prioritare, deci. Și în comunicare avem și o anexă cu recomandări concrete pentru toate părțile implicate, inclusiv pentru sectorul industrial și societatea civilă ținem foarte mult la parteneriat uh, în uh, ideea atingerii acestor obiective. Uh, parteneriate la nivel intern, dar și la nivel extern, cu producători, cu țările terțe, producătoare și consumatoare. Cele cinci priorități identificate ar putea fi uh, uh, rezumate ușor, deci uh, să lucrăm pe ofertă, pe cerere, pe consolidarea cooperării internaționale, finanțare și în rolul uh, cercetării și dezvoltării și o mai bună informare în ceea ce privește despăduririle și lupta împotriva acestui fenomen. Haideți acum să luăm ceva mai în amănunt fiecare dintre aceste acțiuni. Întâi, reducerea amprentei de consum a Uniunii Europene. Avem patru mari domenii de acțiune. În primul rând, Comisia a spus că ar trebui să luăm în calcul uh, cererea suplimentară și să uh, avem uh, măsuri atât de natură reglementară cât și nereglementară. Și asta probabil ar avea un impact major. Apoi, avem experiențe foarte bune din ultimii ani în ceea ce privește crearea de platforme care să implice mai, mulți, uh, mai multe părți implicate și statele membre. Deci crearea unei astfel de platforme pentru schimbul de informații, pentru punerea de, la punct a, a sol, unor soluții împotriva despăduririlor, care să se adreseze și sectorului industrial, este o idee foarte importantă. Suntem conștienți de faptul că se întâmplă multe și în sectorul de afaceri. E vorba și de obiectivele de dezvoltare durabilă aici. Deci trebuie să sprijinim uh, răspunderea între, um, întreprinderilor, răspunderea socială a întreprinderilor și să lucrăm cu toate normele în vigoare și standardele în vigoare Um, să le consolidăm, să le facem mai transparente și să um, ne putem baza pe certificarea cu care vin acestea la pachet. Apoi, um, spuneam că 50% din despăduriri se uh, datorează acțiunilor ilegale. Deci trebuie să punem la punct un plan de acțiune pentru perioada 2018-2022 care să ia în calcul măsuri concrete ce pot fi întreprinse și care să sublinieze importanța punerii în aplicare stringente a, a regulamentului privind exploatarea forestieră și combaterea exploatărilor ilegale. Deci toate aceste elemente merg mână în mână trebuie să ajutăm și țările producătoare, trebuie să conlucrăm cu acestea. Aceste țări sunt țări partener. Trebuie să le ajutăm să-și îmbunătățească cadrul de reglementare pentru o mai bună gestionare uh, forestieră. Despădurirea nu se discută doar uh, la nivel de experți uh, în mediul înconjurător, nu. Despădurile fac obiectul discuțiilor la cel mai înalt nivel politic și tehnic. Vrem să accelerăm și sprijinirea îmbunătățirii utilizării uh, terenurilor și a guvernanței forestiere și, evident, îmbunătățirea aplicării legii în acest domeniu. Evident, nu se va întâmpla nimic fără bani suficienți. Deci luăm în calcul diferite domenii care ar putea să consolideze, după părerea noastră, Um, sprijinul financiar către activități uh, forestiere durabile. Deci e vorba de cooperare internațională, uh, promovarea uh, unor finanțări durabile, sprijinirea țărilor producătoare, și includerea unor dispoziții legate de buna gestionare a pădurilor în planul de acțiune pentru finanțare durabilă. În fine, în privința cercetării și dezvoltării, am creat un, vom crea un observator european în privința despădurilor care ne va fi de ajutor în monitorizarea despăduririlor și care va facilita accesul tuturor părților implicate, inclusiv ță țările producătoare, țările consumatoare, deci accesul la date care să le ajute în privința stabilirii și luării de măsuri ce se impun. Iată pe scurt uh, ce propune această comunicare. Care sunt următorii pași? La ora actuală punem la punct organizarea unei conferințe ample pe tema pădurilor, care va avea loc în 22 și 23 ianuarie. De asemenea, dezvoltăm în continuare platforma pentru toate părțile implicate, pentru dialog și nu vrem să mai pierdem timp în ceea ce privește evaluarea um, nevoilor uh, de reglementare suplimentare, dar nu doar de reglementare, ci și cele care nu sunt legate de domeniul reglementar, regulamentar. Aceste măsuri nu mai pot aștepta, în orice caz nu stăm cu mâinile în sân, ci deja a început punerea în aplicare. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc. Iată, anticipați crearea de măsuri reglementare pentru următorii pași și din discursul doamnei Van der Leyen a reieșit că ridicăm ștacheta în această privință. Bun, spuneam că sunt intervenții spontane. Avem opt înscrieri la cuvânt deocamdată. Salut și uh, grupul de tineri care se află în spatele sălii, care vin din Germania. Deci, uh, bun venit uh, în numele nostru al tuturor. Da, e vorba de un grup de elevi de la Johannes Comenius din Pennenberg, din nordul Germaniei. It's all about your future, not only us, ours. Da, pentru că e vorba până la urmă de viitorul nostru al tuturor, dar cu precădere al tinerilor. PPE, Peter Liză. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și comisiei. Într-adevăr, ne confruntăm cu o problemă considerabilă deja de bună vreme, lucru care a devenit tot mai clar în ultimele săptămâni și oamenii cer pe bună dreptate ca Uniunea Europeană să intervină. Iată de ce mi se pare important să discutăm despre acest subiect nu doar astăzi aici, ci, dacă e necesar, și peste două săptămâni în plen. Ieri am discutat un pic la coordonator despre acest subiect și mi se pare corect să recurgem la abordare treptată, să organizăm și o audiere, să venim și cu un raport din propria inițiativă Cred că și colegii sunt uh, de acord cu această abordare. Important este ca în cazul ultimelor două măsuri să nu punem accentul pe acele soluții aparent simple, ci să căutăm și să găsim soluții eficiente pe termen lung. Este foarte important să găsim soluții care să dea roade pe termen lung. În urmă cu câțiva ani am avut uh, ocazia să discutăm uh, cu uh, brazilienii să ne deplasăm acolo și la momentul respectiv discutasem cu cineva mm, cu atitudine critică față de Bolsonaro și uh, mi-a tras atenția asupra marilor distanțe din Brazilia. Poți să traversezi Brazilia 5 ore cu avionul și să nu zbor decât peste păduri. Um, ori um, ar putea, defrișarea să reprezinte un adevărat pericol. Iată de ce ar trebui să ne gândim cum putem găsi un răspuns astfel încât să-l convingem nu doar pe Bolsonaro, ci să găsim o soluție pe termen lung, că defrișarea e o problemă și asta ține strâns și de credibilitatea noastră. Ce facem noi cu pădurile noastre de acasă? Avem multe țări care au puțină pădure. Ar trebui să discutăm și despre cercetare în Europa, cum ne putem proteja pădurile. Și cred că aici trebuie să luăm inițiative pentru a proteja pădurile din Europa, care acum sunt într-o stare deplorabilă. Nu vreau să ajung la concluzii pripite în ce privește subiectul Mercosur. Nu cred că ar trebui să prezentăm totul ca fi minunat, însă nu trebuie să atacăm Mercosur cu orice preț și să renunțăm la acesta, pentru că în acest fel am pierde un instrument care ne-ar permite să exercităm o influență asupra guvernelor din statele Mercosur. Avem nevoie de o poziție clară, un dialog și o soluție pe termen lung, în, în sens dublu. Trebuie să fie atât o soluție pentru mediul înconjurător, cât și una care să funcționeze pe termen lung. Mulțumesc. Vă reamintesc să vă limitiți, limitați la două minute în prima serie de intervenții și un minut apoi. Maria Arena pentru S și D. Vă mulțumesc și mulțumesc Comisiei pentru comunicarea sa. O comunicare care stabilește două mari priorități. Pe de o parte, lucrarea pe chestiunea despăduririlor, dar nu doar pe exploatarea lemnului, și toate efectele derivate ale consumului nostru. Și asta mi se pare foarte important. De asemenea, pe de altă parte, Comisia uh, propune o inițiativă de natură de reglementare foarte importantă. Abordează și chestiunea comerțului internațional în domeniul despăduririlor. Deci, da, e o comunicare bună. Am o primă întrebare. Iată, avem această comunicare acum. Cred că există și idei în privința reglementării. Ce fel de reglementare aveți în vedere? Știu că există o reglementare pe păduri, acel Timber Regulation cu Flagged Initiative, vom avea oare același tip de reglementare care să vizeze și despăduririle indirecte, așa cum propune Comisia Europeană? Apoi, ați vorbit despre acordurile de liber schimb. Sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie, avem nevoie de acorduri comerciale cu țările terțe, dar mă întreb dacă aceste acorduri n-ar putea și ele să integreze nu neapărat o valoare, o, ceva obligatoriu din punct de vedere al mediului, dar și sancțiuni. Pentru că în acordurile comerciale actuale, da, se vorbește de protejarea mediului și de acordul de la Paris, însă toate aceste părți din acorduri nu sunt însoțite de niciun fel de sancțiuni. Ce fel de sancțiuni am putea introduce în acordurile comerciale care să permită în cazul în care, spre exemplu, într-o țară se adoptă o reglementare care dă frâu liber de spăduririlor, uh, noi să putem institui o serie de sancțiuni. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Nils Torvalds, Renew. Mulțumesc și mulțumesc Comisiei pentru toată activitatea sa pe acest dosar. Vă asigur că comisia noastră va face tot ce îi stă în putință pentru a-și juca pe deplin rolul în acest joc atât de important. Covârșitor de important chiar. Evident, există și o serie de provocări. E vorba de țări care au uh, um, păduri extrem de prost uh, gestionate, S-a vorbit de Brazilia, dar din păcate nu este singura țară cu uh, astfel de probleme. La ora actuală există incendii de pădure foarte grave în uh, Siberia rusească. Și apoi, pădurile sunt foarte diferite. Pădurea tropicală, un hectar de pădure tropicală are o biodiversitate mult mai mare decât uh, întreaga Anglie, spre exemplu. Vorbim, deci, despre un subiect extrem de complex și complicat. Um, avem o problemă interesantă în privința soia, um, Europa fiind un uriaș importator al acestui produs și uh, Știm cum este produsă soia în Brazilia. Trebuie să găsim soluții acestei probleme. Dar hot, uh, acțiunile noastre trebuie să fie foarte hotărătoare. La pagina 4 din comunicare ați spus că Uniunea Europeană este un așa zis uh, trailblazer, care de fapt era pe vremuri un uh, echipament tocmai pentru, folosit pentru despăduriri. Cred că este un uh, termen foarte nefericit ales în această comunicare. Tinimeți de la Verzi? Vă mulțumesc. Da, ard pădurile din America de Sud, din Africa și chiar din Europa, în Portugalia, Spania, Grecia, chiar și în Suedia. Și dacă nu ard cu adevărat, oricum uh, fac uh, obiectul unor uh, atacuri foarte clare, așa cum se întâmplă în Brazilia, unde președintele Bolsonaro sacrifică pădurile pe altarul afacerilor. Ă, pădurile sunt plămânul planetei noastre și, din păcate, starea lor de sănătate e foarte gravă. Răspunsul Comisiei este, din păcate, mult prea slab și nu se ridică la nivelul ă, nevoilor. Se vorbește de dialog și uh, încurajări. Nu, trebuie să tragem industria la răspundere, trebuie să introducem măsuri obligatorii Comisia ar trebui să introducă regulamente obligatorii pentru tot comerțul și uh, consumul european. Uniunea Europeană e cel mai mare consuma, pro, uh, importator și consumator de cacao. Vreau să avem mai, multă, mai multe politici și mai serioase în acest domeniu. Nu putem avea acorduri comerciale cu un Bolsonaro care distruge pădurile fără niciun fel de problemă și probleme morale. La fel stau lucrurile și în sectorul energetic. În uh, actul dele delegat pentru care vizează ținta de um, energii regenerabile, nu vorbiți deloc despre uleiul de palmier. 80% din despăduririle uh, mondiale se datorează expansiunii agricole, așa cum ați spus și dumneavoastră în prezentare. Dar noi nu facem decât să încurajăm uh, agricultura intensivă. Trebuie ca PAC să treacă printr-o reformă foarte serioasă și să Um, asigure un transfer către altfel de practici agroecologice. Trebuie să adoptăm un cadru de reglementare obligatoriu pentru protejarea pădurilor. Vă mulțumesc, doamna Beniu, pentru idee. Domnule președinte, dragi colegi, schimburile de până acum arată foarte clar cât de importantă este protejarea pădurilor. Iar uh, incendiile din Amazonia nu fac decât să scoată și mai mult în evidență problema despăduririlor. Din păcate, numărul incendiilor este foarte mare la nivel mondial. În Africa subsahariană, incendiile de pădure sunt uh, datorate agriculturii pentru schimbarea utilizării terenurilor. Trebuie să trecem acum la acțiune. Vremea vorbelor a trecut, dar trebuie să avem și uh, mijloacele necesare. Ce, noi cerem retragerea Franței din acorduri de liber schimb precum Mercosur, care nu fac decât să dea uh, apă la această moară. Trebuie acționat acum. Teritoriile de peste mare nu sunt valorizate, atât de importante și pentru Franța și pentru Europa. Vorbesc despre Guiana franceză, care are frontieră cu Brazilia. Aceasta trebuie să devină un model de luptă împotriva despădurilor și de apărarea biodiversității. Emanteci for ICA. Emanteci pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc Comisiei pentru prezentarea acestei comunicări. Protejarea pădurilor și biodiversitatea și a biodiversității reprezintă un obiectiv comun nostru al tuturora. Cred că toate guvernele sunt interesate de acest lucru, fiecare la un nivel diferit. Eu însă aș atrage atenția asupra acestei atitudini de orgoliu colonial care se rijează în fața acestor țări din afara Uniunii Europene, din afara Europei. Cred că nu există un guvern care să dorească să-și distrugă pădurea, nici măcar cel al lui Bolsonaro, care atât de mult a fost uh, pus la rug aici. Cred că Într-adevăr, uh, există intervenții necesare, supravegherea e necesară peste tot pe glob și la noi acasă. Am uh, văzut uh, de altfel dorința doamnei Merkel de a, de a închide centrale nucleare cum această intenție a dus la uh, creșterea emisiilor de dioxid de carbon și nimeni nu atacă pe doamna Merkel așa cum uh, s-a întâmplat în cazul domnului Bolsonaro. Vreau doar să vă reamintesc că există mulți oameni care țin mult mai mult și fac mult mai mult pentru păduri decât comisia și de multe ori pădurile sunt uh, îngrijite de cei care locuiesc acolo, oameni care au uh, locuit sute de ani, de pildă în Spania, acolo și au trăit din aceste păduri și care știu cum trebuie conservate aceste păduri și de multe ori măsuri contraproductive fac ca oamenii să se îndepărteze de pădure, pădurile se um, umplu de uh, crengi, ramuri uscate, devenind în acest fel victimele unor uh, incendii mult mai devastatoare decât înainte. Lucru care se întâmplă, de pildă, cu pădurea uh, mediteraneană. Acest tip de pădure ocupă doar 2% din suprafața totală de păduri pe glob. Marea parte a acestei păduri se află în Spania iar pădurea spaniolă și portugheză fac obiectul exploatației de secole bune, unei exploatații echilibrate. Președintele intervine, vă rog să vă apropiați de sfârșit. Da, mă apropiu de sfârșit, spune domnul Terci. Aici putem... Domnul președinte, vă rog, toată lumea trebuie să se încadreze în două minute. Doamna Hazekam de la GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Lumea arde, la propriu. Oriunde ne îndreptăm privirea, vedem cum pădurile ard, cum acestea sunt incendiate, sunt folosite pentru cărestea în uh, regiunea, în bazinul Amazonului, dar și altundeva, în Germania, în România, în țările de jos. Vedem cum uh, copacii sunt tăiați și multe specii de plante și animale sunt uh, pe cale de dispariție. Prin urmare, trebuie să ne protejăm pădurile, trebuie să protejăm biodiversitatea. Însă a ne limita doar la vorbe um, nu va duce la nimic. Trebuie să ne schimbăm actualul sistem agricol care duce la dispariția plantelor și animalelor. Cum sunt lucrurile cu incendiile din bazinul Amazonului, din Brazilia? E vorba de o pădure primară. Iar distrugerea acestei păduri nu se produce doar din cauza lui Bolsonaro, ci și acordurile de liber schimb au un efect. În fiecare an importăm jumătate de milion de tone de soi, de soi am cer scuze, și o cantitate considerabilă de carne de vită din uh, Brazilia. Prin urmare, pădurea din bazinul Amazonului este incendiată pentru uh, carnea noastră, pentru soia. Uh, Cred că e o adevărată rușine că doamna Malmström, comisarul pentru comerț, refuză să vină aici, în comisia noastră, și să ne prezinte politica comercială a Uniunii. Domnul Vela a venit, ne-a explicat care urma să fie abordarea. Trebuie după părerea mea, să încurajăm un alt fel de alimentație. Trebuie să ne distanțăm de consumul de carne și uh, de creșterea intensivă a animalelor. Trebuie să punem capăt așadar acordului Mercosur. Mulțumesc! Ultimul uh, vorbitor pentru această rundă cu numărul 1 va fi doamna Evi de la Neafiliați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să citesc în această comunicare a Comisiei că se pune un accent pronunțat asupra consumului în Europa, prin urmare asupra importurilor, asupra așadar acestor importuri care sunt direct legate de defrișare, de conceptul de defrișare integrată, practic, care lasă uh, un ampre- o amprentă clară asupra uh, consumului în Europa. Vorbim uh, de la semințe până la animale. O abordare în contradicție clară cu declaratele ambiții ale Uniunii Europene când vine vorba de protejarea biodiversității și de combaterea schimbărilor climatice. Prin urmare, e absolut necesar să avem o strategie mai coerentă, mai curajoasă la nivel global. După cum spuneau colegii, trebuie să reușim să influențăm politica comercială și politica agricolă comună, dând dovadă de mai mult curaj. Și vreau să întreb Comisia, citesc așa printre rânduri, că, într-adevăr, există o încercare de a pune în sfârșit accentul și pe consumul de carne, vorbind de o alimentație echilibrată. Îmi uh, doresc ca, în sfârșit, acest lucru să reprezinte o atitudine din partea instituțiilor europene în favoarea unei reduceri clare a consumului de carne în rândul cetățenilor europeni. O altă contradicție care mă frapează este cea între importul de semințe adesea modificate genetic și uh, acordul pe care uh, acordurile care se acordă în, în permanență pentru introducerea pe piață a noi tipuri de semințe care fac obiectul manipulării genetice, fără a se cere însă acordul Parlamentului. Comisia ar trebui să țină cont mult mai adesea de obiecțiile aduse foarte des de Parlamentul nostru, pentru că a importa Practic, aceste semințe înseamnă a încuraja defrișarea în continuare pe glob, practică la care trebuie să punem capăt. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a vă da cuvântul Poate un punct uh, cu caracter informativ, Peter Liz uh, făcea trimitere la acest lucru în uh, intervenția dumnealui la întâlnirea coordonatorilor de ieri. Acolo s-a conturat o, o majoritate a grupurilor politice în favoarea unui, unui raport din propria inițiativă referitor la defrișare. În urmă, comunicării comisiei și, bineînțeles, mai ales având în vedere ce s-a întâmplat în această vară, Vom veni cu informații ulterioare referitor la formatul, domeniul de aplicare a acestui uh, raport din propria inițiativă după următoarea întâlnire a coordonatorilor care va avea loc cam peste 10 zile la Strasburg, dar mi se pare important să vă comunic acest lucru aici, în cadrul acestei dezbateri dedicată special subiectului defrișării. E important așadar să vă comunic o majoritate a grupurilor politice reprezentate aici au decis să sprijine uh, elaborarea unui raport din proprie inițiativă și care va fi definitivat, va fi conturat uh, cam peste 10 zile. Dau acum cuvântul comisiei pentru 50 minute maxim, 5 minute maxim, uh, spune domnul președinte, pentru a mai avea apoi timp pentru întrebări. Mulțumesc uh, Vă mulțumesc pentru observațiile făcute. Aceste observații se concentrează asupra cadrului normativ, asupra acordurilor comerciale, asupra schimbărilor uh, de stil de viață și scot în evidență nevoia unor uh, măsuri uh, armonizate. Am să încerc să mă încadrez la aceste capitole în răspunsul meu. Mulți dintre dumneavoastră au scos în evidență că ar fi important pentru Uniunea Europeană să recurgă la o abordare normativă în ceea ce privește importul de bunuri asociate într-un fel sau altul cu defrișările. Și pe bună dreptate vreți să știți cum ar putea să arate acest răspuns din partea Comisiei. Am să vă dezamăgesc deocamdată, cel puțin la ora actuală. Nu avem deocamdată uh, vreo idee preformată referitor la ce abordare normativă am putea adopta. Vom evalua, e clar, uh, diferitele posibilități normative. După cum uh, domnul președinte a scos în evidență, noua președinte a Comisiei a comunicat un nivel uh, ridicate de ambiție în ceea ce privește biodiversitatea, lucru care se va traduce clar și într-un nivel asemănător de ambiție privind combaterea defrișării. Nu vreau să anticipez deocamdată nimic pentru că e mult prea devreme. Vreau doar să vă atrag atenția că în pregătirea acestei comunicări am realizat o serie de studii, inclusiv un studiu de fezabilitate referitor la măsurile care ar putea fi adoptate studiu care analizează diferitele tipuri de legislație, mai ales uh, procedura uh, verificării obligatorii. După cum uh, spuneați, am analizat și noi um, defrișarea ilegală în industria de cherestea, un aspect care trebuie luat în calcul. Trebuie să ne gândim uh, dacă uh, e necesar să se recurgă la o abordare sectorială specifică sau la o abordare de ansamblu. Revin la cel vorbitor care spunea că există mulți oameni care știu mult mai multe decât uh, Comisia despre păduri. Da, trebuie să purtăm un uh, dialog intens um, cu țările direct vizate, dar și cu actorii care vor trebui să pună în aplicare legislația adoptată și cu autoritățile din statele membre. Pentru că degeaba avem legislația ambițioasă pe hârtie care, în practică, se dovedește a fi imposibil de pusă în aplicare pentru că e mult prea complexă sau mult prea scumpă. Iată elemente care trebuie luate în calcul în analiza noastră. Iată, deocamdată ne gândim, dezbatem ce soluții de reglementare ar putea fi utile în uh, combaterea defrișării. E de asemenea foarte important că uh, dacă vrem uh, să conducem lumea, trebuie să conducem prin exemplu propriu, trebuie să întărim um, legislația referitoare la care stea în UE, piața Uniunii Europene trebuie să fie um, imposibil de accesat pentru um, lemnul exploatat ilegal. Bineînțeles, am uh, discutat cu multe state membre, mulți actori uh, individual. De asemenea, uh, sunt tot mai interesați de schimbările climatice. Am, s-a constatat ce uh, rol important joacă spațiile verzi în uh, combaterea schimbărilor climatice. De pildă, Germania e un exemplu în acest sens. Din, dacă am înțeles bine, Uh, Pineberg, de unde vin uh, vizitatorii de astăzi, vor să organizeze un summit al pădurilor să vadă ce putem face, ce inițiative putem lua pentru a face față mai bine schimbărilor climatice. În continuare, e clar că în această dezbatere referitoare la defrișare, comerțul joacă un rol uh, foarte important și uh, Mă îndoiesc că vom reuși să ajungem la un acord transpartinic sau interinstituțional referitor la ce uh, rol joacă în realitate comerțul, e clar, contribuie la defrișare și există produse importate din alte țări legate de sau care contribuie la defrișare. Însă, comerțul este un instrument important, ne permite să purtăm un dialog mai intens cu țările vizate. În cazul Mercosur, dacă acordul va fi ratificat, uh, ar permite ancorarea efectivă a Braziliei în uh, normele acordului de la Paris. Obiect, um, dispozițiile acordului au un caracter juridic obligatoriu și se prevede de asemenea un mecanism de soluționare a disputelor. Da, diferă de restul acordului, e clar, însă sunt aspecte interesante incluse, uh, de pildă implicarea societății civile și se prevede un dialog um, mult mai intens de până acum. Da, foarte mulți dintre dumneavoastră, de altfel, au adus în discuție necesitatea purtării unui dialog. Mulți au spus de asemenea că trebuie să intervenim de îndată, să ne închidem uh, piețele și să punem capăt importurilor de bunuri legate de defrișare. Nu credem că este calea potrivită, nu credem că ar putea să fie de altfel compatibil cu acordurile comerciale. În plus, nu se numără printre măsurile pe care uh, o entitate precum uh, Uniunea Europeană, care are un angajament ferm față de multilateralism, ar putea să uh, o adopte, mai ales că Uniunea Europeană crede în puterea dialogului, în puterea convingerii. Reprezentantul Partidului Socialist spunea în această dimineață că avem nevoie de soluții eficiente pe termen lung, iar acestea trebuie să se bazeze pe dialog, pe a-i convinge pe partenerii noștri. În Brazilia, de altfel, Um, problema defrișării ia forme cu totul diferite uh, pentru cei de acolo decât pentru noi. Domnul președinte, intervine, vă rog să vă păstrați aceste observații pentru runda finală. Mulțumesc foarte mult. Cea de-a doua rundă. Trecem acum la alte întrebări. Dacă mai avem timp după aceea, bineînțeles, uh, putem uh, reveni la mai multe întrebări. Vă rog, încadrați-vă într-un minut. Doamna Novac, pentru PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să vă mulțumesc și să mulțumesc Comisiei pentru acest raport. Am citit raportul cu mare atenție, însă am găsit un n-am găsit un aspect cu care ne confruntăm în Slovenia, și anume distrugerea forțată a pădurilor de pe urma catastrofelor naturale. De altfel, în Slovenia am avut uh, ploi cu grindină care au provocat pagube considerabile la adresa copacilor, pagube care nu au putut fi deocamdată remediate sau uh, răspândit uh, dăunători în aceste păduri, uh, dăunători care nu se opresc la frontiere. Acești copaci trebuie, prin urmare, tăiați. Uh, mă întreb dacă acestor probleme li se acordă suficient atenție. Domnul uh, Vizic. Da, e rândul meu, nu-i așa? A, nu, spune domnul președinte. Intervenție fără microfon din sală. Îmi cer scuze, nu aud bine cu o ureche. Doamna Weiss, vreau să știu ce înseamnă, la ce anume se referă măsuri de reglementare când vine vorba de combaterea defrișării și care este calendarul prevăzut uh, pentru evaluare și analiză. Înțelegem uh, nerăbdarea, dar în același timp, trebuie să avem uh, o evaluare clară a lucrurilor pentru a putea asigura dezvoltarea mai ales a, ță- a celor țări mai puțin dezvoltate. Și nu putem uh, să atacăm acordurile comerciale dacă e să încurajăm creșterea durabilă în țările terțe. La ce anume se referă așadar măsurile de reglementare și care este calendarul prevăzut? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Reuteland, pentru S și D. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă Shoemaker. Vreau să încep prin a spune că este absolut clar că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a schimba politica pe care o avem astăzi. Vreau de asemenea să scot în evidență cât este de important să avem păduri bine gestionate. Cum asta poate să fie în sprijinul climei cum putem folosi în mod mai judicios uh, pădurile. De altfel, Nils Torvalds scotea în evidență că situația variază considerabil peste tot pe glob. Vreau să știu din partea Comisiei ce se face concret pentru a ne asigura că importurile UE nu contribuie la defrișări în uh, state terțe. Da, ați uh, atins acest punct în intervenția dumneavoastră, dar vreau un exemplu mai concret. Nu vreau acest răspuns uh, general, vreau instrumente punctuale. Președintele intervenție, îmi cer scuze, intervine, îmi cer scuze, trebuie să uh, ne încadrăm într-un minut. Da, am încercat de altfel să obțin, să, să iau cuvântul în prima rundă de intervenție. Da, depinde de grupul dumneavoastră, spune domnul președinte. Doamna Dalia, având în vedere că am un minut, trec direct la întrebare. Da, uh, înțeleg că comisia trebuie să facă evaluări uh, și asta presupune timp, dar, bineînțeles, suntem cam nerăbdători pentru că situația e una urgentă. S-a vorbit de consumul Uniunii, dar vreau să fiu ceva mai. Uh, să intru mai în amănunte. Dacă comisia ia în um, calcul posibilități pentru a folosi derivate ale anumitor culturi pentru biocombustibili, culturi care ar putea contribui la defrișare de altfel. S-a vorbit foarte mult de instrumentele comerciale, de acordurile comerciale drept instrumente. Știu că Uniunea Europeană nu reprezintă lumea întreagă, dar este totuși un actor fruntaș când vine vorba de uh, inițiativele pentru combaterea schimbărilor climatice. Cum ne putem asigura că angajamentele de la Paris, și anume de a proteja pădurii, pădurile, îmi cer scuze, chiar se vor pune în aplicare. Michel Hoisling pentru Verzi. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Mi se pare sincer absolut naiv să credem că am putea să-l convingem pe Bolsonaro cu argumente să pună capăt acestor practici dacă încheiem un acord comercial unde se spune de la început vrem ca bazinul Amazonului să devină unul uh, pe care putem folosi, atunci nu ar trebui să ne uh, muimim că dintr-o dată și în plus importăm sute de tone, sute de mii de tone în plus de soia în Europa, nu trebuie să ne minăm că apoi dintr-o dată se defrișează păduri. Mercosur nici măcar nu include sancțiuni pentru acest gen de măsuri. Atunci mă întreb are vreun efect pentru mediu. E, de fapt, uh, nu are niciun efect pentru mediu. Așa că suntem realmente păcăliți. Uh, o întreb comisia, are un caracter obligatoriu, nu? Sau mai degrabă sunt uh, vorbe goale cărora încearcă să li se introduc o nuanță verde. În al doilea rând, Uniunea Europeană are păduri care sunt amenințate. În Germania pierdem la ora actuală sute uh, de mii de hectare de pădure din cauza secetei, din cauza călturii extreme din această vară și trebuie să luăm măsuri, măsuri urgente, să restructurăm pădurile și uh, să ne îndepărtăm de acele plantări de copaci care doar uh, sunt menite să servească industriei cherestărei. Domnul Halas Gue. Domnul Wallace, guie! Cu microfon, vă rugăm. Acest acord prin care trebuie să protejăm pădurile, e bine, e foarte greu să conciliem această poziție cu ceea ce se întâmplă în acordul de Mercosur. Și chiar dacă există astfel de, pozi, de politici, nu reușim să ne atingem obiectivele. Cu toții suntem de acord că uh, incendiile din uh, Amazonia, în momentul de față, vor duce o schimbare în întregul lanț de alimentare în Europa. Cu toții suntem de acord că agrobusinessul, de asemenea, contribuie la această situație de ambele părți ale Atlanticului și pune în pericol planul nostru de a salva pădurile. Cu toții suntem de acord că diferitele acorduri comerciale pe care le-a celebrat fostul președinte Iancăr și le-a lăudat, până la urmă nu pot să ducă decât la situații extrem de triste și dezolante pentru întreaga Europa. Thank you. If you could uh, turn off your mic. Mulțumesc. Puteți să vă stingeți microfonul, spune domnul președinte. Și acum mai avem timp pentru încă două întrebări din partea PPE, domnul Vizic. Mulțumesc. Am o întrebare referitor la o măsură specifică pentru a lupta împotriva defrișărilor și a schimbărilor climatice, și anume reîmpădurirea. Trebuie să subliniem că nu plantăm păduri, ci plantăm copaci. Și dacă nu avem o altă soluție, atunci contribuim la această problemă și observăm că peste tot pădurile în Europa sunt colapsate Uh, nu reprezintă, pădurile așa cum sunt ele acum în Europa, nu reprezintă un element stabil. Dacă vrem să rezolvăm problema, trebuie să facem asta prin păstrarea pădurilor naturale deja existente și, de asemenea, să le permitem să se dezvolte. Și acest lucru se poate face doar prin promovarea unor zone stricte, rezerve stricte, fără intervenții, în care pădurea se poate adapta, se poate, poate supraviețui și se poate dezvolta. Mulțumesc! Thank you. Last question. Ms. Bocalt from SND. Și o ultima întrebare din partea doamnei Bocal, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc! Multe din punctele pe care doream să le abordez au fost deja aduse în discuție, dar un lucru mi se pare important, și anume comunicarea ne arată un lucru, faptul că trebuie să ne gândim și la ce putem face noi înșine pentru că în pădurea din bazinul Amazonei, Amazonului arde și felul în care consumăm, ce importăm. Bineînțeles, trebuie să ne ocupăm de acest lucru în raport, raportul din propria inițiativă, dar atunci când discutăm despre alte puncte interesante pentru Parlament, acordul cu Mercosur, de pildă, o întrebare pe care vreau să o adresez referitor la acest document, care a fost amintită doar punctual, este rolul fiecărui uh, uh popor. Cum vrea Uniunea Europeană, într-un cadru comercial internațional, unde vrem să acționăm împreună, cum vrem atunci să protejăm uh, drepturile po- populațiilor indigene? Asta vreau să știu din partea Comisiei. Mulțumesc! Thank you for the final uh, answers from... Mulțumesc! Și acum răspunsurile finale din partea Comisiei în cele maxim 5 minute care ne-au mai rămas. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă sunteți de acord, am să dau mai întâi cuvântul colegului meu de la DigiDevco ca să finalizeze câteva răspunsuri. Da, cred că vreau să subliniem și aspectul exterior, ca să zic așa. Noi la DEVCO încercăm să vedem cum putem susține investițiile și cooperarea spre, pentru dezvoltare, pentru a avea o agricultură durabilă și o, o silvicultură durabilă. După cum știți, în EU Global, nou regulament pentru uh, s-a cerut finanțare în acest sens. Încercăm să obținem și finanțare din partea sectorului privat și încercăm să vedem care sunt instrumentele de care vom dispune și care ne vor permite să ne asigurăm că investițiile din partea Europei, dar și nu numai și din alte țări, vor duce la o gestiune durabilă a agriculturii, a bioagriculturii și în, așa fel, în acest fel să ajutăm partenerii noștri și să nu facă aceleași greșeli pe care poate le-am făcut noi în Europa. Și dacă sunt confruntați cu astfel de cerințe din regulament, atunci le vom evalua împreună cu colegii de la Digi uh, Mediu și vom continua să lucrăm la cizelarea acestor criterii și acestor cerințe. Iată, deci, un scurt rezumat a ceea ce facem la nivel de finanțare, dar e clar că e o poziție dificilă pentru că, în continuare, regulamentul este în negociere între Consiliu și Parlament, ori noi trebuie să începem deja programarea financiară și doamna van der Leyen a subliniat acest lucru pentru că acest lucru va avea un impact asupra felului în care colaborăm cu țările terțe. Și asta apare și în comunicare și tocmai de aceea avem o secțiune întreagă în text uh, consacrată parteneriatelor. Uh, revin la microfon. Da, notez cât de mult interes a fost manifestat prin întrebările dumneavoastră față de regulament, dar nu pot decât să vă repet ceea ce v-am mai spus. Încă nu știm exact cum va arăta acest regulament, însă în orice caz, noi procesul de evaluare vrem să-l lansăm cât mai repede cu putință și, pe bună dreptate ați spus, că aceste măsuri de reglementare trebuie să fie foarte bine ponderate, calibrate, Deci nu ne putem aștepta la orice fel de propunere. Nu, asta nu mai e posibil, având în vedere dorința noastră de mai bună reglementare. Și de aceea avem nevoie și de o evaluare de impact. Um, I wanted to come back obviously to the question of... Vreau de asemenea să mă întorc la chestiunea aceasta a acordurilor comerciale, pentru că le-ați menționat de mai multe ori. Din punctul nostru de vedere, vă pot spune doar că acordurile comerciale s-au înmulțit în ultimii ani. Sunt uh, mai multe noi astfel de acorduri care au fost uh, negociate. Există părți care sunt uh, constrângătoare, deci obligatorii și măsurile de gestiune în silvicultură trebuie să uh, uh respecte cerințele acordului de, de la Paris, dar nu numai, și ale reglementărilor noastre. Deci, în cazul Braziliei, există anumite angajamente, mai întâi în cadrul acordului la Paris ca atare și, deci, ca să le poată uh, îndeplini aceste angajamente, defrișarea joacă un rol important aici, trebuie să fie, trebuie să fie limitată. Și, tocmai de aceea, noi suntem de părere că, de fapt, ă, aceste acorduri comerciale ne oferă mai multe pârghii ca și instrumente eficiente pentru a obține rezultatele pe care le scontăm. Și uh, pentru a obține uh, măsurile care să ducă la o dezvoltare durabilă. Avem astfel de capitole înscrise în aceste acorduri comerciale și în ultimii ani pot să vă spun că am avut dezbateri cuprinzătoare uh, în ceea ce, și la care a participat și Parlamentul European referitor la calea de urmat în ceea ce privește implementarea acestor capitole concrete pentru dezvoltare durabilă și în discuțiile de anul trecut s-a ajuns la concluzia că mai pot fi luate și alte măsuri suplimentare în funcție de caz, Noi cu siguranță vom continua să analizăm eficiența acestor capitole și sunt foarte încrezătoare în faptul că și Direcția Generală Trade, Comerț, va continua să facă acest lucru în dezbaterile viitoare pe marginea viitoarelor acorduri comerciale. Da, mulțumesc foarte mult, am înțeles care era solicitarea dumneavoastră, însă o să avem ocazia să revenim asupra acestor subiecte, atât de frișările cât și chestiunile comerciale, Așa că îmi cer scuze față de cei șapte membri deputați care nu au reușit să ia cuvântul și care vreau să ia cuvântul, însă timpul ne presează, așa că vă rog foarte mult să respectați de fiecare dată cele două minute sau un minut ce vă sunt acordate, pentru că altfel nu mai avem timp pentru colegi. O să revenim asupra acestor chestiuni comerciale cât de curând. Mulțumesc deja pentru acest prim schimb de opinii referitor la defrișări și despăduriri. E un subiect deosebit de important, cu siguranță vom reveni asupra sa. Vă propun o un minut pauză, după care vom trece la punctul următor de pe ordinea de zi. Well, we are going to uh, start again. Haideți să reluăm lucrările noastre. Je suis ravi d'accueillir. Sunt încântat să urez bun venit domnului Petrișone, care este director general de la Direcția Generală Climă, cu care vom avea un prim schimb de opinii în ceea ce privește problema specifică, și anume schimbările climatice, cu tot ceea ce a pus pe masa de discuție Comisia și ținând seama și de actualitate, noile în declarații făcute de viitoarea președintă a Comisiei Europene. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă ridicarea ștachetei în ceea ce privește obiectivele Uniunii Europene? Minus 50 uh, la sută până la 55% uh, reducere până în 2050. Iată noi obiective pe masa de discuții E ceva important și uh, vrem să știm din partea Comisiei ceea ce s-a făcut deja și care sunt și perspectivele de viitor, în așa fel încât aceste angajamente să poată fi concretizate. Am să vă dau cuvântul timp de 5-10 minute și apoi vom avea un schimb de opinii cu restul membrilor, uh, cu declarații și întrebări și răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în engleză. Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc pentru această posibilitate de a lua cuvântul în fața comisiei dumneavoastră în această nouă configurație. Îmi cer scuze pentru doamna comisar Caniete care astăzi uh, călătorește și nu poate fi alături de noi. Aș dori să mă refer la diferite aspecte. Mai întâi să vă prezint pe scurt ceea ce, care este situația actuală și ce am făcut în ultima vreme. În al doilea rând, să vă spun cât mai multe cu putință într-o situație pe care cu siguranță vă dați seama că e un pic uh, complicată, e vorba de un nou mandat, Uh, să vi-l prezint și, în al treilea rând, să subliniez că, în paralel, există și consecințe a ceea ce am făcut în mandatul precedent, de care acum trebuie să ne îngrijim. Implementare legislației și, în al patrulea rând, să fac o prezentare extrem de succintă a ceea ce se întâmplă în afara frontierelor europene. Mai întâi, Comisia Europeană și-a îndeplinit pe deplin obiectivele prevăzute în mandat cu ajutorul neprețuit al uh, Parlamentului precedent, care a fost uh, un sprijin crucial pentru a menține cât mai ridicat nivelul de ambiții. Am observat de asemenea că există și o evoluție la nivel de Consiliu, să mergem în direcția potrivită. Mulți dintre dumneavoastră ați participat la discuții tripartite, și știți cât de greoaie poate fi evoluția, dar to- to- totul e bine când se termină cu bine. Lucrurile nu s-au încheiat la finalul mandatului precedent, ci continuă. Așa că avem acum toată legislația de care avem nevoie pentru a ne atinge țintele pe care ni le-am fixat, minus 40% de emisii până în 2030. Avem chiar și mai mult de atât, legislația noastră este pe deplin și corect implementată și atunci în 2028 ar trebui să ajungem cam până la 45% reduceri. Și mai important, și amintesc acest lucru, această legislație creează un context, o bază, fără de care progresul viitor n-ar fi posibil. E vorba de un salt calitativ în ceea ce privește profunzimea și lărgimea schimbărilor de care avem nevoie și în perspectiva acestor noi ținte. Nu e vorba doar de cifre, ci e vorba de un salt calitativ, adică cum ne-am organizat noi, capacitatea noastră de a înregistra și mai mult progres pe viitor. ETS a fost uh, reformată în profuzime și reforma de roade. Vreau să amintesc faptul că uh, reforma uh, stabilității pieței a intrat în vigoare anul acesta și restul va intra în vigoare anul viitor. Și deja în a doua jumătate a anului observăm că prețul carbonului sporește în mod considerabil comparativ cu uh, prețurile dinainte, care erau foarte scăzute. Piața a primit un mesaj și anticipează reforma și continuă să facă acest lucru într-un mod rezonabil. Deci, nu doar că prețurile au crescut acut, ci la un moment dat trendul va continua spre creștere într-un mod mai, mai treptat, mai stabil deci o creștere continuă care ne va permite să transmitem în continuare un mesaj clar industriei și în același timp să le permitem totuși industriilor să uh, uh, se adapteze și deci să menținem concurența și competitivitatea. Să sperăm că acest trend pozitiv va continua. Deocamdată semnele sunt bune. De ce subliniez acest lucru? Pentru că fără această reformă ar fi fost de negândit să uh, avem astfel de noi ținte, așa cum le-a sugerat președinta von der Leyen. Deci, iată un exemplu foarte bun despre felul în care, în mod radical, putem schimba calitatea legislației pe care ne putem bizui uh, pe viitor am trecut de la o decizie de efort împărtășit și un regulament care e mult mai detaliat, mult mai obligatoriu pentru statele membre, în materie de obligații pe care trebuie să și le asume și pentru iată că pentru prima dată în cadrul legislativ avem uh, și uh, am inclus și utilizarea terenurilor, utilizarea solului în acest regulament, iar standardele de CO2 pentru autovehicule, uh, autoturisme și autovehicule legere au fost consolidate și din fericire am reușit să introducem niște criterii standarde foarte stricte și pentru camioane. Aceste standarde trebuie să mai tracă și testul realității, dar suntem încrezători că acest lucru ne va permite să uh, ne îndreptăm înspre uh, um, autovehicule curate și să vedem felul în care piața va fi suficient de forte pentru a uh, ține pasul cu calendarul nostru, pentru că altfel o să trebuiască să avem alte, o nouă generație de standarde și Comisia să știți că nu o să ezite să propună noi standarde dacă e nevoie. Poate că la, dacă vom utiliza clauza de evaluare la jumătatea mandatului, uh, vom fi în măsură până în 2030 să vedem de ce fel de modificări e nevoie. Deci, e un pachet extrem de important până în 2030. Acum, e inutil de precizat că nu stăm cu mâinile în sân, nici la Comisie, nici uh, la Consiliu, nici în rândul statelor membre și să ne apucăm să dezbatem dacă 40 sau 45% e suficient. Asta nu mai e o dezbatere nouă, am avut-o deja nu ne, și am să revin la asta ulterior. De asemenea, am făcut un pas înainte însemnat și am propus o comunicare în noiembrie anul trecut cu un, un obiectiv clar pentru 2050 neutralitate pentru climă. Aceasta a fost o realizare imensă, nu numai ca atare, pentru că, bun, ambi- ținta e ambițioasă, dar și pentru că redefinește tot ceea ce am făcut până în prezent și transmite un și un mesaj foarte clar și anume că lucrurile așa cum s-au făcut în trecut, politicile care s-au conceput pentru a atinge o țintă și nimic mai mult, acum trebuie să fie regândite, în așa fel încât să se atingă o țintă, dar și cu perspectiva că acestea vor fi uh, uh, recalibrate în mod mai ambițios. Deci, în așa fel încât să nu mai trebuiască să reschimbăm întreaga politică. Și iată că astfel avem o funcție extrem de strategică pentru noul cadru legislativ, care deja începe să dea roade încă de pe acum, sunt vizibile încă de pe acum. Acum, evident, acest obiectiv încă nu este obiectivul Uniunii, ci deocamdată încă e în etapa de propunere din partea Comisiei. Consiliul din iunie nu a fost în întregime satisfăcător, dar 24 de state membre din 28 au fost pentru patru state membre care n-au, n-au respins principiul, ci au cerut doar timp suficient pentru a avea dezbatere în intern. Și au cerut o muncă suplimentară pentru a crea condițiile propice pentru realizarea acestor ținte. Pentru că nu uitați, e vorba de investiții masive în modernizare, în uh, schimbări uh, care sunt uh, necesare pentru îndeplinirea acestor cerințe. Și Comisia este încântată de faptul că, așa cum ne-am dorit noi în noiembrie anul trecut, e bine, acest proces s-a făcut într-un mod foarte deschis, transparent, cu dezbatere intense în toate statele membre. Și am reușit să contribuim la aceste dezbateri. Și am văzut că aproape toate statele membre s-au implicat foarte serios pentru a organiza aceste dezbateri, nu doar la nivel de guver- guvernanță, uh, de guvern, ci și descentralizat, în rândul autorităților locale, regionale, în rândul opiniei publice. E foarte important pentru că un astfel de obiectiv, cu impactul pe care acesta îl va avea asupra economiilor noastre, asupra societății, e clar că pentru asta e nevoie de o, o un consens profund în rândul societății, în așa fel încât el să poată fi susținut în următorii ani. Deci, încă un lucru pe care vreau să-l adaug și am uitat și care este foarte important, inovația și regulamentul referitor la guvernanță. Uh, planurile naționale de energie. Nu e vorba deloc de un exercițiu birocratic, nu. Felul în care procesul se derulează va fi ceva fundamental pentru noi ca să ne putem atinge țintele. Stați și vă gândiți un pic. În momentul în care Uniunea Europeană își va îndeplini țintele sale fixate pentru 2020, situația în statele membre este totuși mai dezechilibrată uh, decât ne-am fi dorit. Și o să fiți surprinși să aflați unde sunt problemele. Și Abia descoperim acest lucru. Au fost câteva semne prevestitoare, dar cifrele acum apar și asta ne arată realitatea. Și noi avem state membre acum care au fiecare planuri naționale solide, care demonstrează că există lacune. Unele dintre ele au fost discutate în detaliu Spre exemplu, în partea de eficiență energetică, acele lacune sunt importante, ne îngrijorează, dar nu sunt uh, o piedică. Nu e ca și cum ne-am fă la un milion de kilometri de uh, posibilitatea de a lua măsuri pentru a atinge acele măsuri. Și mai mult decât atât, le știm aceste lucruri încă de pe acum și deci suntem în 2019 până în 2030 o să avem timp să rezolvăm aceste probleme. Iată deci un instrument extrem de prețios pentru a putea să țintim uh, problemele și să le depistăm uh, din timp ca să le putem corecta în așa fel încât să nu avem probleme ulterior. Acum, care va fi situația pe viitor. Vă spuneam că e o situație un pic complicată pentru uh, funcționarii de la comisie, pentru că noua comisie încă nu e pe deplin constituită, nici nu știu cine va fi poate noul meu director general sau noul meu șef. Da, să știți că în timpul verii nu prea au fost zvonuri, chiar deloc. M-am mirat. Dar sunt totuși lucruri pe care le putem afirma. Uh, dacă e să extrapolăm de la liniile îndrumătoare fixate de doamna van der Leyen. În mod foarte clar, ce va face noua comisie? E bine, se va bizui pe achiul care există și va avansa mai repede mai repede decât am fi crezut noi la comisia precedentă. Deci acum e vorba de o accelerare a nivelului de ambiție. În al doilea rând, un lucru pe care liniile îndrumătoare l-au subliniat în mod implicit, dar totuși destul de clar, este că atât situația economică și politică s-au modificat în mod radical din 2014 până în prezent când Consiliul a adoptat atunci niște concluzii uh, comparativ cu ceea ce va face acum noua comisie care își va începe munca. Analiza noastră economică acum a fost actualizată evaluarea de impact pentru obiectivele 2030 au fost și ele reevaluate și acum ne concentrăm pe legislația care trebuie să fie prezentată și acum ne concentrăm pe analiza economică care să susțină obiectivele fixate. Eu cred că liniile îndrumătoare pun o întrebare foarte clară. A venit momentul să refacem această analiză economică și să o facem cât mai repede cu putință, dar cât mai cuprinzător și transparent cu putință. On the base of the economy that we have. Deci pe baza economiei din 2019, care pot fi ambițiile Uniunii Europene? Ambiții tangibile până în 2030. În al doilea rând, am uh, lucrat pe mai multe elemente în ultimii ani, am lucrat uh, intens pe marginea lor. Acum de uh, văzut care a fost, au fost roadele acestei activități. Președinta van der Leyen a vorbit despre un plan de investiție nou. Analiza pe termen lung pe care am realizat-o arată că marea problemă este reprezentată de efortul investițional masiv care va fi necesar în ultimii ani. Fără o, un astfel de efort investițional uriaș nu se va întâmpla nimic. Am uh, lucrat așadar pe simplificarea bugetului și pentru a ne asigura că restul bugetului uh, este în conformitate cu acordul de la Paris. Și aici țin să mulțumesc Parlamentul European și Comisiei dumneavoastră pentru că ați preluat această chestiune și ați apărat-o din răsputeri, lucru care a fost de un uriaș ajutor. Deci am făcut foarte multe pentru finanțarea durabilă, pentru a crea condițiile prielnice pentru investitori, pentru ca aceștia să știe dacă ceea în ce se pregătesc să investiție este durabil sau nu. Acest plan de acțiune, da, se poate dezvolta și pe viitor. Acum nu încercăm să facem um, perfect totul din prima, dar ni se pare foarte important ca acest plan de acțiune să fie lansat cât mai repede cu putință. În privința adaptării, în 2018 am avut um, strategia de adaptare, care a fost destul de, a înregistrat destul de mult succes, abordând o serie de elemente care fuseseră trecute cu vederea în alte țări. Avem cel puțin 25 de state membre cu un plan, iar în celelalte state se lucrează pe marginea unui astfel de plan. Schimbul de opinii și de informații, uh, precum și de opinii științifice, s-au intensificat foarte mult. Au, există foarte multe, extrem de multe planuri uh, regionale și uh, orășenești. Ne îndoim mă rog, mai sunt și altele lucruri ce pot fi făcute. Spre exemplu, la nivelul comisiei lucrăm pe ideea investițiilor europene care să fie cât mai rezistente în fața schimbărilor climatice. E vorba de instrumente ce pot fi dezvoltate și puse la dispoziția tuturor pentru a-și direcționa investițiile, astfel încât acestea să fie mai rezistente în fața schimbărilor climatice. Da, chiar și în chestiunile care sunt strict legate de nivelul local, oricum și noi ne putem aduce contribuția pentru mai bune informații, pentru o mai bună uh, comunicare în acest uh, sens. Acum, în al treilea rând, punerea în aplicare ce facem în decursul acestui mandat. E un lucru foarte clar. Trebuie ca punerea în aplicare în privința căreia s-a căzut de acord în ultimii cinci ani să fie odată lansată. Este crucială. Dacă nu reușim să punem în aplicare legislația actuală, cum putem avea ambiții încă și mai mari? Ne ducem singur cu preșul. Așa cum a spus doamna van der Leyen, trebuie să înmulțim uh, acțiunile noastre de advocacy bilaterale și multilaterale. La următoarea conferință a părților de la, din Santiago de Chile vom discuta despre acest lucru, exact în această direcție. Dar partenerii noștri nu ne vor uh, urma în ritmul uh, ambițiilor noastre dacă nu dăm noi cel mai bun exemplu, că chiar putem face lucruri. Dacă putem crea un model uh, economico-social din ce în ce mai curat și din ce în ce mai neutru din punct de vedere al climatului și care reușește și să uh, aducă prosperitate, atunci ne vom convinge și partenerii să ne urmeze pe aceeași cale. Deci trebuie spus ce facem, cum facem și că acest model poate fi replicat și în alte cazuri. Vă mulțumesc pentru această privire de ansamblu în privința situației de moment și a muncii pe care o va face Comisia în următorul mandat. Bun, începem acum intervențiile. Peter Lize, PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, domnule director general. Într-adevăr, grupul nostru sprijină efortul Ursulei von der Leyen de a pune accentul pe protecția mediului, mai ales pe urmărirea obiectivelor de neutralitate climatică la care ne-am luat angajamentul, înspre care trebuie să lucrăm. Ursula von der Leyen spunea că vrem să implicăm oamenii, vrem să protejăm locurile de muncă și mizăm foarte mult pe asta. Iată de ce e foarte important ce a spus domnul director general la sfârșit, și anume că dacă vrem să protejăm, uh, dacă vrem să fim un exemplu pentru restul lumii, trebuie să avem în continuare în Europa industrie și locuri de muncă, pentru că în caz contrar nu ne va urma nimeni. În ceea ce privește legislația existentă și punerea ei în aplicare, un punct foarte important pe care îl sprijinim, aș adăuga că anumite state membre au decis să renunțe la exploatarea cărbunilor sau sunt pe cale să închidă minele de cărbune, lucruri care trebuie luat în calcul în sistemul de comercializare a certificatelor de emisie. Ursula von der Leyen a vizat în mod direct și sectorul aviației, iar aici, domnule Petricione, vreau uh, să le transmiteți și mai clar colegilor de la DigiMove care este poziția Comisiei. Ce am auzit ieri, sincer, din partea acestora nu ne-a convins foarte mult. Trebuie să protejăm competența de legiferare a Parlamentului și nu ne putem lăsa amăgiți cum că Corzi ar fi un, o mare reușită, lucru care nu este. În continuare este important să discutăm despre fondul pentru tranziție echitabilă, fondul pentru inovare, pentru a pregăti industria oțelului ce se poate face în acest an. Ar fi important, uh, un semnal important că vrem să facem o legătură între industrie și protecția mediului. Mulțumesc! Thank you for SND. Mulțumesc și eu. S și D. Vă mul- mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule director Petricione. Ați spus că ați întreprins uh, eforturi în ultimii ani, pen, în ultimul an, pentru a accelera lupta împotriva clim, schimbărilor climatice și producția de energie curată. Dar știm că nu e suficient ce s-a făcut până acum. Eforturile actuale uh, sunt, de fapt, insuficiente pentru a onora angajamentele acordului de la Paris și pentru a Uh, atinge ambițiile legate de neutralitatea climatică până în 2050. Am uh, observat, bineînțeles, uh, de aici din Parlament discursul Ursulei van der Leyen care a spus că um, prioritatea de mediu este marea prioritate a mandatului său ca șefa Comisiei Europene dar trebuie să ne asigurăm că măsurile luate sunt eficiente. Trebuie să ne asigurăm că um, um, uh, EU ETS funcționează realmente pentru comercializarea de certificate de carbon. Veți uh, spori uh, uh, linia pentru a retrage cât mai multe certificate de pe piață. Mă întreb Doamna Ursula von der Leyen a vorbit despre uh, comerțul cu certificate de carbon și sectorul maritim. Când va apărea și acesta în uh, ETS? Apoi, regulamentul privind partajarea eforturilor. Vreți să folosiți o parte din flexibilitatea existentă deja? Pentru că știm că statele membre o folosesc și asta în detrimentul climei. Ați vorbit apoi despre noua analiză economică pe care o aveți în pregătire. Când o veți uh, face publică? N-aș vrea din cauza asta să stăm cu mâinile în sân. Mulțumesc pentru aceste întrebări concrete. Pentru Renew, domnul Stefan Luca. Bună dimineața, domnul Ștefănuță, dar vorbesc în uh, numele domnului uh, Torvalds fac parte și din uh, Comisia Buget și observ un fel de disonanță cognitivă. Înaintea vacanței de vară am spus că avem obiective înalte în ceea ce privește clima și emisiile. Acum, după vară, văd că uh, reducem și ideile de finanțare și nevoia de punere în aplicare și așa mai departe. Păi, Trebuie să atingem acele 20% despre care se tot vorbea înainte de vacanță. Și aceeași disonanță cognitivă se înregistrează și la nivelul statelor membre, aș zice eu. Am următoarea întrebare. Cum putem uh, stabili uh, obiective neobligatorii de emisii pentru statele membre? E vorba de o întrebare mai degrabă constituțională. Și care sunt instrumentele de care vă veți folosi în acest sens? Nu suntem Statele Unite în care vedem că în uh, California se fac mari eforturi pentru reducerea emisiilor, pe când în alte state americane nici măcar nu-i preocupă acest subiect. Deci clar trebuie să avem o strategie comună. Mulțumesc și eu pentru vers, Michel Blos. Mulțumesc. ați înțeles deja că e nevoie de mai multe acte, de mai multă acțiune. E o nouă generație a crimei care iese în stradă și care spune că trebuie să ascultăm pe oamenii de știință. Cred că răspunderea pe care ne revine nouă aici în Parlament este uriașă, la fel ca și răspunderea care vă revine dumneavoastră la Comisie. Um, acei 1,5 uh, grade Celsius creștere maximă este um, destul de, uh, de greu de uh, atins și da, oricum dacă nu-l respectăm, planeta va deveni pur și simplu de nelocuit în curând. Ținta pentru 2030 ar trebui să fie mărită planurile uh, actuale la nivel european și naționale nu sunt suficiente, ce o să facă Comisia până la finele anului pentru a însoți statele membre, pentru a le ajuta să depășească această lacună? Vreau să știu dacă veți veni ulterior și cu ținte obligatorii în cazul în care statele membre nu se ridică la, nivel nevoi, la nivelul nevoilor. Am auzit ce spuneați despre ce s-ar mai putea face în plus. Mă interesează foarte mult acest lucru. Trebuie să avem o strategie și uh, uh, niște ținte pentru 2030 mai mari care să fie foarte, foarte clare și obligatorii. Și evident, uh, țintele noastre trebuie să fie toate compatibile cu acordul de la Paris. Ați vorbit despre standarde, norme și revizuirea 2020-2023. ETS, din păcate, începe abia în 2021 să intre în vigoare. Fiecare lună este vitală pentru reducerea cu adevărat a emisiilor de carbon. Mă întreb dacă mai, poate fi, mai pot fi schimbate etapele pentru ETS și să fie ceva mai rapid. ID, Silvia Saldone. Ba nu, nu avem pe nimeni de la ID. ECR atunci, domnul Vondra. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, iată, ECR e prezent în sală. Și conservatorii îi uh, reprezintă și pe tineri, și pe adulți, și pe cei de vârsta a treia. Da, s-a tot vorbit despre momeală, despre morcov, dar mai puțin despre băți, într-adevăr. Trebuie să se discute și aceste aspecte. Trebuie să ajungem și la un uh, proces de luare a deciziilor mai democratic în Europa, inclusiv pe acest uh, subiect, ca și în domeniul uh, fiscal și așa mai departe. Adevăratul titlu cred, al, acestei, al Comisiei pentru asta este cum să distrugem mai bine Uniunea Europeană. datorită cooperării din anii trecuți și a uh, concurenței libere s-a ajuns la uh, câștiguri pentru toată lumea, care ne-au încurajat și pe noi să ne alăturăm Uniunii Europene uni, acum câțiva ani. Acum lucrurile încep să se schimbe în mod foarte îngrijorător. Apar idei de taxarea carbonului, spre exemplu, uh, mi-e tare mie că e, se sună sfârșitul uh, uh, liberei concurențe în Uniunea Europeană, se va ajunge la o creștere uriașă a prețurilor pentru cetățeni. E vorba de o invitație deschisă pentru ca vestele galbene să coboare în stradă în toate capitalele europene. Această punere în aplicare de care vorbește Comisia presupune o redistribuire masivă. Revoluția verde mie îmi miroase tare urât a o experiență a țării mele din trecut. Mike Wallace. Thank you, Chair. Um, in one of the Commission's reports... Într-unul din rapoartele Comisiei se spune că trebuie să se sprijine punerea la, ducerea la bun sfârșit a proiectelor de infrastructură pentru gaze, mai ales în ceea ce privește le gaze, gazele naturale lichefiate. Știm că în um, procedura de fracking apar niște scurgeri, uh, lucruri care fac ca fracturarea hidraulică să fie extrem de poluantă și de uh, periculoasă. Președintele Juncker a spus într-adevăr că este uh, nu este lipsit de pericol. Da, tare mie că ne îndreptăm către un uh, haos climatic Comisia vorbește despre uh, un proiect de interes comun. Ori eu nu văd uh, aici decât interesul comun al uh, producătorilor de combustibil fosili. Ideea care este? Să crească profiturile pentru industria autogermană sau să ne asigurăm că viața va mai fi posibilă pe pământ? Și apoi, chiar credeți că e o idee strălucită ca Europa să aducă gaze care provin din fracturarea hidraulică tocmai din America, aici pe pământ uh, european, chiar credeți că stăm picioare o astfel de idee? Vă mulțumesc. E cineva de la idee între timp a sosit? Bun, voi da acum cuvântul Comisiei pentru 70 10 minute pentru răspunsuri. Um, da, întrebările au fost într-adevăr incisive, așa că am să încerc să răspund cât pot de bine. Vreau să vă reamintesc, comisia a fost cât se poate de clară. Putem avea o strategie pentru climă care funcționează doar dacă este în același timp și o strategie economică. Nu cred că putem pune în aplicare o reformă necesară dacă nu prevede o strategie pentru prosperitate. Și vreau să vă reamintesc că economia noastră are nevoie de trebuie să treacă printr-un proces amplu de modernizare. Oamenii acum trebuie să hotărască dacă investesc în uh, economia ca până acum, și anume asta înseamnă uh, combustibil fosil sau din potrivă investesc în energii curate care ar putea să înverzească economia noastră în următorii ani? Aceasta este întrebarea fundamentală la care dacă nu vom găsi un răspuns, nu cred că vom avea o politică climatică care să funcționeze. Da, uh, ne vom putea liniști conștiința, vom face lucruri utile, dar nu vom contribui la decarbonizarea Europei. Iar dacă nu facem noi acest lucru, nu va face nimeni în locul nostru. Trebuie să arătăm că se poate face acest lucru fără a distruge economia. Iată principalul obiectiv pe care Comisia l-a promovat în ultimii ani. Din cât am auzit atât uh, în Parlament cât și la Consiliu, cred că este o politică care poate duce la consens în Europa. Toate propunerile noastre vor uh, încerca să se încadreze pe acest făgaș. Sistemul de comercializare a certificatelor de emisie, ETS, a făcut obiectul mai multor întrebări. Mă întreb, mă tem că dacă v-aș da deocamdată o părere cu titlu personal, ar putea să vă inducă în eroare. Pentru că nu vreau să mă pronunț fără să fi făcut înainte analiza economică. Analiza economică anterioară deja are 5 ani. Nu are rost să venim cu o propunere fără o analiză economică temeinică. Dacă durează un pic, nu înseamnă că trebuie să dureze la nesfârșit. Eu v-aș spune că încă de la bun început, de când primim instrucțiunile de a ne urni, ar trebui să putem face o analiză amplă în aproximativ un an analiză care apoi să stea la baza propunerilor legislative. Și sunt multe lucruri de analizat. Dumneavoastră ați punctat deja câteva, dar e mult mai mult de luat în calcul. Consolidarea ETS, analiza, de pildă, reducerii anuale a um, sumelor alocate. Nu am uh, văzut care ar fi efectele uh, reducerii uh, de la 1,21 la 2,42. Trebuie să putem face o analiză solidă și să venim cu ipoteze credibile referitor la efectele pe care ar putea să le aibă o reducere ulterioară. Se ia în calcul și posibilitatea extinderii ETS. Președinta actuală a Comisiei a amintit uh, întreagă sectorul transportului maritim, dar asta ar însemna aproape să eliminăm regulamentul referitor la partajarea eforturilor. Le vom analiza, va fi una din propunerile în discuție, dar trebuie să ținem cont de consecințe. A introduce sectoare care până acum nu erau în ETS în ETS înseamnă că singura posibilitate de reducere a emisiilor s-ar încadra aici. Statele membre nu își vor mai asuma răspunderea pentru reducerea emisiilor în uh, temele efortului partajat, regulamentul efortului partajat. Se pot combina cele două? Nu știu, nu le-am analizat până acum. Ar fi însă puțin inspirat pentru noi să le prezentăm legiuitorilor o propunere fără a ști despre ce vorbim. Și după cum vă spuneam, nu e nevoie, nu trebuie să dureze la nesfârșit pentru a face o analiză bună, dar trebuie să fie o analiză temenică. Și Um, aici nu putem uh, face scurtături în ce privește evaluarea publică, pentru că toată lumea va trebui să fie inclusă. Diferitele întrebări din partea dumneavoastră, ce vom face? Pot să vă spun deocamdată că în această etapă de tranziție, um, că vom propune noi comisie să realizeze o analiză aprofundată și transparentă la nivel economic asupra tuturor acestor uh, subiecte cât se poate de repede. Fondul pentru tranziția echitabilă și inovare. Fondul pentru tranziția echitabilă este discutat în cadrul CFM Sper să avem un CFM la sfârșitul acestui an, după care CFM va include un fond pentru tranziția echitabilă. Dacă nu, trebuie să găsim o altă soluție, însă tranziția echitabilă trebuie să facă parte din acest pachet. Deocamdată, și asta vă spun cu titlu personal, fără a mări resursele alocate pentru tranziția echitabilă și pentru introducerea noilor tehnologii, ne-am amăgi dacă e să atingem uh, ambiții superioare, pentru că asta presupun tehnologii superioare pentru a decarboniza economia și tranziția echitabilă pentru a îi proteja pe aceia care ar avea de suferit de pe urma acestei tranziții. la buget, nu știu dacă uh, există o disonanță cognitivă la comisie. Comisia trebuie să vină cu propuneri care să țină cont de realitatea Brexitului, de pildă. În același timp, nu pot să nu mă gândesc, când ascult discuțiile de la Consiliu, că, da, există o contradicție între ambiția, care presupune mai multe investiții, dar nu cu titlu gratuit, ci ca investiții, și resurse reduse pentru aceste investiții, lucruri care nu ne încântă în mod deosebit la comisie. Sperăm ca rezultatul final la care se va ajunge cu negocierile CFM să ne ofere resursele necesare. Planurile specifice de țară sunt uh, elaborate pentru a asigura uh, pentru a oferi statelor membre certitudine. Am spus că dacă aceste planuri de protecție a mediului la nivel um, național um, iese de roade, trebuie, uh, după cum spuneam, uh, să fie planuri concrete, dar dacă ele nu sunt suficient uh, dezvoltate la nivel național, Comisia nu va ezita și va propune măsuri. Am ar fi totuși mai eficient dacă statele membre ar aplica măsurile conform planurilor elaborate, colaborăm cu statele membre pentru ca acestea să îmbunătățească uh, versiunea finală a planurilor. Situația e una complexă. În anumite state membre s-au luat inițiative importante după um, elaborarea acestor proiecte inițiale. Uh, în Irlanda, de pildă, planul recent pentru climă din Olanda, adoptat în iunie. Vom avea așadar un proiect final mult mai bun, dacă va fi suficient de bun, nu știm. Am lansat un proiect de cooperare cu statele membre. În ceea ce privește prețul carbonului, da, va fi luat în calcul în analiză. Nu pot să vă spun exact cum uh, se va traduce în practică, dar îl uh, vom analiza și îl vom dezbate. Având în vedere că timpul e limitat, am să vă spun doar că în ce privește taxarea, Comisia nu urmărește în niciun caz să propună uh, inițiative care ar avea un efect dăunător. Acum, în ceea ce privește infrastructura pentru transportul gazului, să fim uh, sinceri, pe viitor lumea în continuare va fi alimentată cu combustibili fosili. Însă, la acest capitol există mai multe posibilități. Iată de ce vrem să avem un obiectiv pentru 2050 și iată de ce doamna președinte von der Leyen vrea ca acest obiectiv să aibă un caracter juridic obligatoriu. Ce spunem industriei uh, sectorului uh, gazelor naturale? Da, ne bucurăm că acestea iau locul uh, cărbunelui acum. Vrem ca dioxidul de carbon să fie um, complet eliminat din sistemul nostru de producție a energiei până în 2050 s-ar putea să nu reușim, nu vă spun că vom reuși 100%. Însă obiectivul clar pe care îl propunem Europei este unul fără emisii de dioxid de carbon în sistemul nostru de producție energie până în 2050. Dacă asta va însemna gaze decarbonizate sau renunțarea completă la gazele naturale, rămâne de analizat. Este absolut clar că vom avea nevoie de o aprovizionare cu energie fără emisii de dioxid de carbon până în 2050, mobilitate curată și un sector care să poată absorbi nu doar propriile emisii, cât și emisiile reziduale din uh, propria economie. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom trece la cea de-a doua rundă de întrebări. Începem cu doamna Dali. Un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această ocazie, pentru că vreau să mă concentrez asupra unei declarații recente referitoare la fuziunile, um, de a introduce de pildă transportul și patrimoniul imobiliar în ETS. O dezbatere care s-a purtat în urmă cu 5 ani și, sincer, nu sunt convinsă că va da rezultate bune, mai ales când vorbim de sectoare precum transportul sau uh, clădirile, care nu pot fi comparate cu sectorul cimentului sau oțelului, de pildă, având în vedere caracteristicile specifice ale fiecăruia. Întreb ă, rog Comisia, haideți să nu ne pripim și să nu introducem transportul rutier și clădirile în Ați spus că nu ar fi inspirat să ne pripim, pentru că trebuie să ne gândim ă, la cât de judicioasă ar fi această abordare. Deocamdată nu avem nicio evaluare referitoare la prețul care uh, s-ar aplica transportului rutier, ca să nu mai vorbim că există o serie de studii care arată că prețul certificatelor în uh, această situație ar fi astronomic pentru a face o diferență în sectoare precum cel al transportului. Iată de ce considerăm că măsuri țintite precum standardele de emisii de, de dioxid de carbon, asupra cărora am lucrat, sunt de preferat, pot duce la decarbonizare și ne pot ajuta să atingem obiectivele pe care ni le dorim în cele din urmă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru de doamna Maria Arena. În plus, nu va fi nimeni uh, de la PPE. Vă mulțumesc, domnule Petricione. Sunt uh, deosebit de entuziasmată să vă regăsesc aici. Am lucrat uh, la INTA împreună. Știm că o parte a emisiilor vine din delocalizarea producției um, acelor întreprinderi care produc bunuri pe care le consumăm în Europa. În ce privește strategia pentru decarbonizare, se ține cont de acest lucru și anume dacă luăm economi- consumul în Europa, e prea posibil să se majoreze emisiile cu 30%. Mă întreb dacă ați ținut cont de delocalizare și ce impact are asupra consumului nostru. Sectorul amintit de Miriam, oțelul și cimentul, aici vedem că indienii sunt cu mult înaintea noastră în ceea ce privește producția verde a cimentului, deci au un ciment decarbonizat. În plus, știm că industria cimentului nu a investit în tehnologiile noi. Cum putem veni în ajutorul unor sectoare precum acesta și să ajutăm să se îndrepte înspre tehnologii care să le permită să devină mai performanți vis-a-vis -vis de neutralitatea carbonului? Mă refer aici uh, și la industria oțelului, industria siderurgică. Aici China um, ne face o concurență complet neloială, atât în ceea ce privește prețul, cât și emisiile. Cum veți interveni aici? Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru PPE, doamna Spirachi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este important să înțelegem că Comisia nu e gata să deschidă, să redeschidă ETS, am înțeles bine sau nu? Așa că vreau să vă întreb dacă sunteți gata, sunteți dispus să introduceți măsuri specifice pentru anumite sectoare, precum sectorul oțelului sau um, altele asemănătoare și dacă țineți cont de consecințele pe care s-ar putea să le aibă asupra competitivității asupra acestor sectoare. De asemenea, vreau să știu ce părere aveți referitor la dezbaterea deja deschisă vis-a-vis -vis taxa de ajustare. Acum, uh, pentru verzi, Intervenție din sală fără microfon. Doamna Paulus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un lucru care pare că nu e evident pentru toată lumea, vreau să scot în evidență, bazându-ne pe date științifice clare. Ne confruntăm cu o urgență climatică care presupune luarea unor măsuri cu caracter urgent. Acestea fiind spuse, vreau să vă întreb dacă analiza uh, dumneavoastră economică includă și analize asupra pagubelor pe care le vom suferi în urma schimbărilor climatice. Am văzut cu toții cum incendiile, furtunele, eh, secetele sunt tot mai dese, lucru care va avea un impact negativ asupra economiei noastre mult peste cel pe care îl presupune transformarea economiei noastre. Ori oamenii care se vor zbate să supraviețuiască nu vor cumpăra produse sofisticate, importante, importate. Putem fi siguri de acest lucru. Sunt uh, convinsă că sunteți de acord uh, și considerați că uh, directoratul dumneavoastră general este cel mai important, dar având în vedere volumul considerabil de muncă cu care vă confruntați, vă întreb dacă reușiți să gestionați totul, aveți resurse suficiente sau aveți nevoie de un buget superior? Michel Rivazi de la de la Verzi. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, domnule director general, pentru că arătați că, spre deosebire de cele spuse de parte de, dintre colegi, legislația privind clima și energia este o legislație emblematică a Europei. Eu am fost raportoare pentru guvernanța în sectorul energiei și uh, vă mărturisesc că este un text remarcabil uh, ne-am stabilit obiective, am constatat că aceste obiective nu sunt la înălțimea standardelor uh, COP21 și, după cum spuneați și dumneavoastră, trebuie să dăm dovadă de mai multă ambiție. Aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră referitor la 2020, care sunt statele care nu se ridică la înălțimea obiectivelor stabilite. Mă întreb dacă Franța, de pildă, și-a atins obiectivele pentru 2020. În plus, se spusese că ar fi bine să avem o strategie pentru metan, pentru că metanul um, um, trage practic balanța în jos în ce privește gazele cu efect de seră. Apoi, coerența. Spuneați că analiza noastră economică e depășită. Eu uh, analize situația gazelor naturale, mai devreme colegul vorbea de gazele de șism, aproape de sfârșit, dar și acordurile de liber schimb. Există o coerență între acordurile de liber schimb, mă gândesc la Mercosur, la CETA și o politică uh, cu caracter uh, voluntar în ce privește gazele cu efect de seră. Mulțumesc, domnul Cocalis de la GUE. Mulțumesc, eh, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule director general, pentru activitatea dumneavoastră. Sunt eh, de acord eh, cu Verzi, și anume că vă aflați acum în fruntea directoratului general cel mai important din istoria planetei. Vreau acum să aduc în discuție problema subvențiilor pentru combustibili fosili în comparație cu investițiile, cu valul de investiții verzi, în continuare subvenționăm combustibilii verzi în statele membre sub multe forme, scutiri de impozite, printre ele. Am salutat semnalul trimis pieței de decizia BEI de a nu mai investi în exploatarea cărbunilor, facem eforturi pentru a găsi măsuri, pentru a asigura o tranziție echitabilă pentru acele regiuni um, cu tradiție în minerit. Petrolul va fi în continuare privit drept uh, un bun standard și cum uh, se va face tranziția echitabilă, cum uh, vor fi integrate rafinările de pildă în acest proces, cât de rezonabil e să se acorde autorizații pentru noi um, explorări în Marea Mediterană. Mulțumesc! În prima rundă s-au adresat întrebări referitoare la sectorul aviației. Poate ați putea răspunde la asta din PP, cred eu. Uh, Iar în ceea ce privește clima, nu știu dacă ați uh, răspuns, uh, va fi un element central al noului acord verde, așa că ar fi bine să vă opriți și asupra acestuia. Ieri, de altfel, s-a organizat audierea um, doamnei Cristin Lagarde la Comisia ICON. Multe din întrebările adresate au vizat uh, clima și rolul uh, BCE și dumnea ei a oferit, după părerea mea, răspunsuri foarte încurajatoare. Care e legătura dar între noul pachet și activitatea dumneavoastră, activitatea de zi cu zi și interacțiunea cu alte directorate ale Comisiei? printre acestea pachetul pentru finanțarea sustenabilă și dincolo de comisie, interacțiunea cu BCE ar putea să fie, de pildă, un lucru uh, pe care să îl integrați în răspunsurile dumneavoastră. Iată, ultima întrebare pentru cea de-a doua rundă. Aveți din nou 50 minute pentru răspunsuri. Um, uh, Mrs. Daly, totally agree with you. Mulțumesc, doamna Dali. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. Trebuie să vedem ce obținem atunci când introducem ETS în ETS transporturile și clădirile. Eu deocamdată încă nu sunt sigur. Nu uitați, astăzi nu pot să vorbesc în numele viitoarei comisii. Nu e rolul meu, nu e capacitatea mea. Dar am să încerc să explic care sunt punctele mele de vedere și care poate uh, se vor oglindi în sugestiile pe care le voi face noi comisii. Dacă e să introducem transporturile în ETS, asta nu poate să înlocuiască altceva nu poate să înlocuiască, spre exemplu, acțiunile de reglementare. Trebuie să avem pe deplin cadrul de reglementare implementat pentru transportul, sectorul de transporturi. După părerea mea și colegii mei sunt de acord, nu poți să înlocuiești ceea ce faci deja în domeniul transportului și să-l înlocuiești cu ETS. Acum, întrebarea e dacă ETS va contribui suficient la decarbonizarea acestui sector și uh, să nu creăm condiții care vor uh, duce la apariția altor probleme în alte părți. Nu știu. Dacă se merită, să știți că o să propunem. Dacă nu se merită, atunci uh, ne vom asuma răspunderea și vom explica de ce n-am propus. Însă strategia pe care am adoptat-o în sectorul transporturilor, după părerea mea, e o strategie care trebuie să fie implementată, continuată pe deplin. Și acum să vedem ce se va întâmpla cu țintele 2020, pentru că am tot dezbătut în ceea ce privește standardele pentru 2030. Însă anul viitor vom vedea cam cum aceste standarde vor avea un impact asupra ceea ce fac uh, producătorii noștri. E greu de dat un răspuns uh, cuprinzător la cele spuse de doamna Arena Da, de multe ori suntem, uh, colucrăm și de multe ori suntem oponenți. Mm, e adevărat că e un subiect la care trebuie să fim atenți. Deocamdată suntem destul de în largul nostru, pentru că în momentul în care calculăm performanța noastră pentru a vedea producția de, uh, sau consumul de carbon, uh, cifrele sunt cam echivalente. Nu importăm masiv conținut de carbon. Și cu siguranță exportăm produse cu carbon redus uh, către exterior. Dar acum e clar că asta e așa o generalizare, cu siguranță e ca un șvaițăr plin de găuri. Dar e adevărat că e un subiect asupra care trebuie să fim atenți. Apoi, taxele, impozitele, două aspecte aici. Pentru că aici chestiunea taxelor o să fie cu siguranță una politică și nu știu exact care or să fie concluziile. Dar președinta noastră a fost foarte clar. Uh, ar trebui eventual să propunem o taxă la frontieră, nu știu care, cum anume. Am uh, examinat această posibilitate, dar uh, să știți că nu e foarte simplu. Și acum mai e și chestiunea motivației care sunt riscurile pe care vrem să ni le asumăm și asta e o decizie la nivel politic. Dar președintele a explicat clar ce anume își dorește și clar că la un moment dat o să vedeți o propunere și o să vă dați seama mai degrabă ce se va întâmpla. Mai în general, eu cred că uh, încă nu s-a luat o decizie politică deocamdată și oricum o să trebuiască să analizăm sistemul de impozitare a mediului și a carbonului, așa în general. Noi cu toții știm că motivul pentru care avem o piață a carbonului și nu taxe pe carbon este pentru că n-am reușit să ne punem de acord asupra unei astfel de taxe. Acum, măcar avem o piață funcțională pentru carbon. Dar e clar că substanța combustibilor fosile este mai degrabă o chestiune de impozitare. Eu sunt uh, bine plasat, pentru că din munca mea precedentă știu cât de greu e să faci o astfel de impozitare, dar e absurd că nu o facem. Acum nu știu exact, nu pot să vă dau acum mai multe detalii, va trebui să avem mai întâi o mare dezbatere în cadrul noului colegiu de comisari și să vedem ce va reieși din asta. Însă eu și colegii mei vom înainta subiectul și îl vom pune pe masa de discuție și vom spune că e un subiect care trebuie să fie dezbătut. Uneori din motive economice, uneori din motive de echitate, ă, o decizie e greu de luat. Și e clar că există niște limite asupra poverii pe care o putem impune asupra actorilor uh, economici. Apoi, degradarea mediului înconjurător. În mod clar, acest lucru va face parte din pachetul strategic și uh, n-a făcut parte din analiza economică pentru ETS, dar la nivel politic trebuie să vedem dacă vrem să facem acest efort uh, pentru decarbonizare, pentru că degradarea mediului înconjurător și costurile de atenuare trebuie să fie contabilizate și dumneavoastră și Consiliul trebuie să dispuneți de aceste date. Și o să facem tot ce ne stă în putință pentru asta. Acum uh, noi vrem să lucrăm uh, în colaborare cu industria și ne-am dat seama că există interes real pentru așa ceva. Uh, capabilitățile există, însă nu există cunoștințele. Trebuie să măsurăm dificultatea, însă oricum trebuie să venim cu ceva, între ghilimele, folosibil, ceva util, care să poată fi evaluat și pentru a vedea exact la nivel de Consiliu dacă se merită să se facă eforturi în diferite direcții uh, înspre decarbonizare. Valoarea strategică a guvernanței, pe deplin de acord. Da, pot să spun asta cu voce mare, cu voce tare. Uh, eu n-am participat la această legislație, deci nu de-aia o laud, uh, nu încerc să trag spuza, uh, turta pe spuza mea, ci sunt convins că e un text bun. Situația e complicată, clar, dar va fi un efort suplimentar pentru a avea o mai bună programare. Și președintele a spus că trebuie să ajungem clima pe, în semestrul european și exercițiul acesta de planificare la nivel de planuri naționale strategice trebuie să ducă la o îmbinare armonioasă a acestor programări și e nevoie de un echilibru între planificarea la maxim și realizarea concretă. O tranziție justă pentru regiunile miniere este o prioritate și nu numai pentru regiunile uh, miniere. Acum, tranziția justă și fondul pentru tranziția justă sunt un element uh, fundamental, dar nu pot fi singura, singurul element. Întrebarea este ce ne facem cu restul bugetului? Buget european sau buget național? Buget public, cum îl cheltuim? Politicile de coeziune, politicile regionale, la nivel național, la nivel regional, sunt o posibilitate pentru a permite oamenilor care vor să treacă de la o activitate economică nesustenabilă înspre o activitate sustenabilă. Și acum întrebarea este înspre ce îi dirijăm? Că dacă îi trimitem înspre o altă activitate care peste 10 ani se va dovedi a fi uh, nesustenabilă din punct de vedere al mediului, pe atunci irosim banii, aruncăm pe fereastră. Așa că, bun, nu e o schimbare radicală, ci o schimbare importantă. Acum, comparativ de unde venim, știm care sunt vulnerabilitățile în regiuni, și știm că vulnerabilitățile se suprapun. Regiunile vulnerabile din punct de vedere al climei nu sunt vulnerabile doar din această privință, ci și din alte privințe. Și atunci întrebarea este ce ne facem. Uh, riscăm locurile de muncă ale oamenilor acum uh, ca să le locuim cu ce? Asta e o dezbatere care depășește bugetul, buget european sau național. Uh, și poate că asta ar trebui să fie cuprinsă în această largă dezbatere despre climă. Apoi, în ceea ce privește petrolul și celelalte, ceilalți combustibili fosili, da, nu avem deocamdată autoritate ce facem în momentul de față este că vom crea piața și tehnologiile pentru energie alternative, în așa fel încât să putem pune capăt dependenței de petrol și gaz. Când? Păi probabil cel mai târziu în 2030. Cam asta e răspunsul cel mai bun pe care pot să vi-l dau. Mai devreme ar fi și mai bine, dar să vedem dacă e posibil. Legislația de mediu. Țintele pentru 2030 încă nu știu dacă vom fi gata la timp și care vor fi aceste ținte. Președinte a spus că cel puțin 50, acum trebuie să ne uităm și la 55. și nu știu exact când vom defini acest răspuns. Dacă nu mă șel, e o decizie politică și nu prea mă simt în largul meu să-mi iau niște angajamente. Însă oricum va face parte din dezbatere. Dacă da sau nu, trebuie să avem ținte precise în legislația de mediu. Cu siguranță 50%. Acum, noi vrem să apară acolo o serie întreagă de principii la care să subscriem cu toții și comisia să propună, legiuitorii să facă lucruri cum ar fi, spre exemplu, eficiența costurilor eh, și a măsurilor, echitatea repartizării poverii în rândul statelor membre, și diferitele segmente ale societății, o tranziție justă, principiul acesta uh, e un slogan și anume că nimeni nu să nu fie lăsat pe marginea drumului. Uh, și sloganul acesta să devină o realitate, asta ne dorim. Deci există o serie întreagă de lucruri care pot fi cuprinse în legislația de mediu. Acum, sincer, eu nu pot să merg dincolo de aceste principii generale și să vă dau un alt răspuns pe acest dosar. Pentru că mai întâi e nevoie de dezbatere politică serioasă în rânsânul Colegiului de Comisari înainte să putem veni cu ceva mai concret. Pentru că orice aș spune, speculez la nivel personal, dar asta dacă vreți mergem la o cafea și facem și n-ar fi ceva serios să mă pronunț așa acum. Finanțare durabilă. Eu cred că mesajul doamnei von der Leyen a fost clar. Președintele Juncker a stat la baza Uniunii Energetice și biroul și e adevărat că un proces birocratic, care s-a dovedit să fie birocratic. Munca s-a făcut. Acum eu cred că Noua președintă a spus că vrea să mențină o prioritate de vârf în mandatul său și mesajul acesta eu cred că va accelera un pic procesul birocratic. Dacă e să ne uităm la finanțare durabilă, sustenabilă, poate că ați auzit pe Olivier Garsan. Este sufletul și inima acestui plan de finanțare durabilă. Deci există deja o muncă imensă ce a fost realizată în cadrul comisiei, fără de care liniile îndrumătoare politice n-ar fi existat, pentru că astea nu pică din cer. Doamna președinte și echipa sa s-au bizuit pe achiul dobândit deja de comisie din munca sa și au uh, plecat de la această bază. Apoi, aviația. Noi știm că aviația este problema cea mai grea pe care o avem pentru că încă nu avem o, o, o tehnologie serioasă care să ne permită neutralitatea. Discutăm cu alți actori, dar încă nu. Putem discuta despre combustibile alternativi, dar încă nu avem tehnologia. Nu poți să alimentezi o flotă fără consecințe masive. Dacă tehnologia nu era înălțime, nu e realist. Și asta e o problemă. Și o problemă deocamdată. Uh, Avem o aplicare care a ETS în intern care e afectată de un transfer de resurse dinspre aviație înspre ETS. Asta le permite de recarbonizare în altă parte. ETS nu se încheie acum. Avem câștiguri în materie de eficiență, ceea ce e bine, dar nu e revoluționar, Asta înseamnă că nu avem o decarbonizare serioasă și e una din prioritățile noastre în Europa, pentru că aici e un domeniu în care trebuie neapărat să acoperim lacună. În alte domenii e nevoie de îmbunătățiri și e nevoie de desfășurarea tehnologiei, însă aviația e clar că e un dosar uh, greu. Am discutat cu colegii și avem și o industrie aviatică pe care totuși vrem să o menținem în Europa. Așa cum spuneam, problema reală este că nu avem deocamdată o cale de a face în așa fel încât această industrie să poată să uh, se schimbe. E nevoie de cercetare în aviație. E o lacună pe care trebuie să o acoperim. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare exhaustivă. Multe subiecte au fost evocate și cu siguranță vom menține acest subiect pe ordinea noastră de zi și evident vom aștepta și audierile pentru uh, noua comisie care ne vor permite să avem precizări. Mulțumesc foarte mult, vă propun un minut de pauză, după care am să fac anunțurile din partea președintelui înainte de ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Okay, so we are going to start right on time. Haideți să reîncepem chiar la timp. Am să fac anunțurile președintelui referitor la recomandările uh, ședinței coordonatorilor din uh, luna iulie, din 22 iulie, coordonatorii au recomandat, uh, au luat decizii care au fost trimise electronic. Bănuiesc că nu sunt obiecții, așa că le putem adopta iar uh, recomandările coordonatorilor din ședința de ieri vor fi trimise electronic cât mai repede cu putință, ca de obicei, dar aș dori să subliniez câteva din aceste recomandări de la ședința de ieri. Pentru că trebuie să fiți informați la timp ce am hotărât, din punct de vedere al perspectivei politice, nu doar din punct de vedere al uh, procedurii. Mai întâi, după schimbul de opinii pe care l-am avut ieri referitor la Corsia, majoritatea grupului a hotărât să avem inițiative de follow-up, două scrisori, o scrisoare către Comisie și o scrisoare către Consiliu, pentru că Comisia a adoptat ieri și a adoptat ieri poziția pe Corsia și, până la urma urmei, e vorba de Consiliul din septembrie 2020, așa că majoritatea grupului a hotărât să trimită o scrisoare pentru a reaminti îngrijorările noastre în ceea ce privește eventuale amenințări față de sistemul ETS care să acopere aviația. Pentru că, având în vedere acest limbaj exclusiv al uh, deciziei pe Corsia, vrem în continuare să punem presiuni nu numai pe Comisie, ci acum direct și pe Consiliu și oricum o să vă ținem informați despre reacția eventuală a Consiliului. Um, știm că pe 20 septembrie va avea loc întâlnirea Consiliului. Data trecută am hotărât să o invităm pe doamna Malmström referitor la acordul Mercosur și am avut un răspuns, am primit un răspuns negativ din partea doamnei comisar Malmström din motive de calendar și noi considerăm că aceste motive de calendar sau de ordine de zi, de agenda de lucru, nu sunt suficiente pentru a refuza, pentru că Mercosur necesită o dezbatere clară cu această doamnă comisar pentru comerț în comisia noastră. Așa că vom trimis, am trimis o nouă invitație și insistăm asupra dorinței noastre la nivel politic de a avea o astfel de dezbatere cu doamna comisar. Și în al treilea rând, E vorba de chestionarele înscris pentru audieri. După cum știți, urmează audierile pentru noi comisari. Avem deja întrebările și există și întrebări înscris care sunt adresate. Așa că oficial trebuie să luăm o decizie în comisia noastră în așa fel încât dumneavoastră, toți membrii, să delegați către coordonator redactarea acestor întrebări în scris, pentru că nu putem să hotărâm așa toți la oaltă, 70 de oameni. Deci putem să delegăm această muncă de redactare către coordonator, ca de obicei, așa cum se face și în celelalte comisii. Bănesc că nu sunt obiecții. Așa că coordonatorii la momentul potrivit vor redacta și se vor pune de acord asupra câtorva întrebări înscris și evident că veți avea și noastră posibilitatea de a adresa întrebări uh, pe durata audierii. Așa că mă opresc aici cu aceste recomandări care rezultă după întâlnirea de ieri. Vor mai fi și altele pe despăduriri și așa mai departe, dar vrem să respectăm procedura și vrem să vă informăm. Așa că trecem acum la ultimul schimb de opinii prevăzut în, în această dimineață. Revizuirea implementării în domeniul mediului 2019. Pentru că, așa cum s-a spus mai devreme, nu e vorba doar de fixarea unor ținte, ci e vorba și de implementarea legii. Și iată că pentru prima dată vom avea o astfel de analiză din partea Comisiei care ne va explica cum stăm cu implementarea în materie de legislație de mediu. Așa că e bine să obținem prezentări de o astfel de prezentare detaliată din partea Comisiei, pe care o vom avea chiar acum. Și aș invita pe domnul Ciobanu Dordea, care e acolo, să ia cuvântul cam 10-15 minute, în așa fel încât să ne facă această prezentare a analizei. Merci beaucoup, monsieur le... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și uh, membrii Comisiei Mediu de, pentru disponibilitatea de a avea această discuție pe marginea subiectului în cauză. E vorba de cea de-a doua rundă a doua oară când Comisia vine cu această revizuire a punerii în aplicare de mediu. A fost revăzută în Colegiul Comisarilor în aprilie și v-aș atrage atenția asupra faptului că mă rog, m-am uitat pe site-ul comisiei dumneavoastră, alimentat cu Uh, fel și fel de documente din partea secretariatului și am văzut că pentru comunicarea orizontală, că a apărut uh, pe site și comunicarea orizontală și vă încurajez să vă uitați și la rapoartele pe țară. Nu e doar comunicarea orizontală prin care se identifică diferitele tendințe mm, și provocări în punerea în aplicare a legislației de mediu europene, adoptate de către comisie. Nu. Am uh, evaluat din punct de vedere politic uh, și situația din fiecare stat membru în parte și pe sectoare diferite. Apă, gestionarea deșeurilor, calitatea aerului și așa mai departe directorul general pe climă din partea comisiei va uh, fost oaspete cu câteva momente în urmă și trebuie să vă spun că împreună cu colegii de la DG Climă am evaluat care sunt legăturile dintre diferitele politici, cum politica de mediu și politica de climă. Evident, acestea fiind uh, legate. De asemenea, am văzut și care este situația atingerii obligațiilor internaționale pe care și l-a luat Uniunea Europeană, dar și fiecare stat membru în parte, lucru pe care l-am analizat. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, aveți dreptate și în prezentare vă rog să vă concentrați asupra prezentării situațiilor naționale. Da, domnule președinte, așa voi face. Deci, e pentru a doua oară când Comisia își prezintă acest element, acest set de analize. care e scopul, de fapt, acestor analize? Așa cum uh, a spus și antevorbitorul meu, este foarte important nu doar să reglementezi, asta și pentru cetățeni și pentru operatorii economici, precum și pentru reputația internațională a Uniunii Europene și pentru însăși credibilitatea UE. Deci, uh, important pe lângă reglementare este și uh, atingerea obiectivelor și facerea cunoscută a acestui fapt. Parlamentul și Consiliul au adoptat legislație în domeniu acum 5, 10, 15 ani și această legislație încă nu a dus la roadele așteptate. Făcând aceste analize concentrate, am încercat să vă oferim dumneavoastră și statelor membre, deci decidenților politici, din guverne, parlamente și așa mai departe, un uh, punct de vedere mai politic. Nu unul părtinitor, nu ci o vedere de ansamblu asupra situației din fiecare stat membru și la nivel european. Deci nu mai trebuie să parcurgeți fel și fel de rapoarte administrative și de evaluări întocmite de comisie pe directiva X și Y. Și acestea sunt foarte interesante, dar nu sunt foarte grăitoare pentru situația din fiecare stat membru în parte. Precum v-am spus, noi vă prezentăm situația în fiecare stat membru în parte pe diferite sectoare. Concluziile sunt limpezi și acestea se regăsesc în la ultimele două pagini din comunicarea orizontală. Legislația de mediu din Uniunea Europeană e foarte ambițioasă, probabil cea mai ambițioasă la nivel internațional și am reușit să atingem uh, niște lucruri uh, foarte importante. Apa de robinet este potabilă în marea majoritate a orașelor și satelor europene. Apele de scăldat sunt de uh, într-o bună stare. Am făcut progrese către economia circulară. Cu câțiva ani în urmă uh, era greu de închipuit că vom reuși să interzicem uh, pungile de plastic de unică folosință, dar iată, s-au făcut progrese foarte mari. Asta nu înseamnă că nu mai rămân provocări foarte mari. Bun, prevenirea deșeurilor. Aceasta rămâne una dintre cele mai mari provocări. Nouă țări sunt uh, um, pe drumul cel bun, cinci și-au atins deja obiectivele în materie de deșeuri dar 14 state membre sunt încă, uh, riscă încă să nu reușească să atingă aceast, aceste obiective în termenul de mai puțin de 12 luni care ne rămâne. Deci, în jumătate din UE, țintele de reciclare rămâne de văzut dacă vor fi uh, atinse până la anul. În ceea ce privește noxele, 18 state încă au mari probleme cu uh, oxidul de azot, la fel ca și cu particulele fine. Marea majoritatea statelor trebuie să își accelereze eforturile pentru a atinge uh, obiectivele legate de Natura 2000 pentru arii protejate și pentru a le gestiona cum trebuie. Din păcate, Cred că nu putem da nici măcar un singur exemplu de stat membru care să fi dus la bun sfârșit acest lucru. Din foarte, foarte păcat. Mare păcat. Pentru că această legislație e în vigoare de ani și ani de zile și obligațiile aferente sunt uh, valabile de ani de zile. Calitatea aerului, de asemenea, este preocupantă în multe aglomerații urbane din UE. Și asta la 15 ani de când s-au instituit obligațiile legate de calitatea aerului. Și un subiect cu totul și cu totul diferit. Uh, tratarea apelor reziduale urbane două treimi din uh, țări încă au probleme cu această chestiune. E nevoie de investiții suplimentare și informații, de fapt, în privința fondurilor europene disponibile pentru acest scop. Și așa ajungem la cel de-al doilea motiv pentru care a fost pregătită această revizuire de către Comisie. Pe de-o parte, o privire de ansamblu Uh, de natură politică și, în al doilea rând, pentru a calibra nevoile de asistență din partea Comisiei, de consiliere și de fonduri adresate statelor membre. Ne folosim de aceste informații, de asemenea și atunci când lucrăm uh, în cadrul semestrului european și pentru a pregăti alături de statele membre programarea utilizării fondurilor structurale în, uh, pentru următorul cadru financiar multianual. Cel de-al treilea motiv al uh, revizuirii pe care am lansat-o este, domnule președinte și doamnelor și domnilor, ideea de a le transmite statelor membre un mesaj important – Iată, aveți o provocare. Trebuie să spuneți tuturor uh, miniștilor de mediu că comisia peste unul, doi sau trei ani o să vă vină pe cap cu o procedură de încălcare, de infringement. Să nu fiți uh, surprinși peste 2-3 ani dacă vă pică pe cap așa ceva. Trebuie să știți încă de acum că riscați procedura de încălcare. Vreau ca un lucru să fie clar. O anumită politică la nivelul UE sau la nivelul oricărui stat membru nu poate depinde doar de sancțiuni și de amenzi. Nu, trebuie să anticipăm, să facem prognoze și să lucrăm înainte de uh, a ajunge în situația de a da sancțiuni. Am avut uh, discuții bilaterale, însă tare ne-am uh, bucura ca Parlamentul European să uh, dea un uh, mesaj către Consiliul European în sprijinul unui dialog sporit între Comisia Europeană și statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare. Pentru că punerea în aplicare nu e doar de natură birocratică. Când intră pe agenda Consiliului de Mediu, după secțiunea legislativă, când se termină le secțiunea legislativă, ministrii ies din sală și încep să vorbească la telefon și locul lor în sală este luat de uh, locțiitori. Veți vedea că mai bine de două treimi din statele membre la aceste consilii, de fapt, sunt uh, reprezentate de înlocțitori ai miniștilor de resort. Ori e vorba de niște chestiuni de o importanță politică crucială. E vorba de uh, nu doar luarea de angajamente este politică, și respectarea lor este la fel de politică. Deci, v-am fi foarte recunoscători dacă dumneavoastră Parlamentul European ar transmite un mesaj către Consiliu în acest sens din partea Comisiei de Mediu și din, pauza, din, din partea Parlamentului European un mesaj pe câteva dintre concluziile comunicării noastre. Cu precădere și cel mai important, domnule președinte, țin să subliniez, este următorul aspect. Chiar dacă... Haideți să reformulez. Nu vom putea să respectăm 100% legislația de apă sau în alt domeniu dacă politicile publice din alte sectoare decât cel de mediu nu respectă obligațiile de mediu. Deci dacă politicile agricole, energetice, din domeniul transporturilor și din alte domenii, cum ar fi politica industrială, dacă toate acestea nu sunt aliniate cu politica de mediu, nu vom reuși nimic. Asta nu înseamnă că politica de mediu trebuie să fie cea mai importantă. Nu, dar trebuie să se găsească un echilibru între politica de mediu și celelalte politici. La ora actuală, politica în domeniul agriculturii, eh, în domeniul energiei sau transporturilor nu sunt durabile. și nu vor putea duce către niște rezultate de mediu pozitive. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, stimați membri ai Comisiei Mediu. Aș vrea să vorbesc și despre calitatea guvernanței. Contează foarte, foarte mult. Știm că una dintre piedicile cele mai mari între mm, litera textelor și uh, Uh, atingerea în fapt a acestor uh, preroga, uh, chestiuni nu este chiar așa de ușoară. Da, una din pro, dintre piedici este cea a banilor, dar nu este cea mai importantă. E vorba de po- voință politică înainte de toate. Trebuie să ne asigurăm la nivel național și regional că se asigură conformitatea cu legislația. Cum? Ei bine, prin intermediul polițiștilor, inspecțiilor sanitare, inspecțiilor de mediu și așa mai departe. Deci, guvernanța este crucială. Vă mulțumesc, domnule președinte, sper că nu v-am plictisit prea mult și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări, sugestii sau observații. Vă mulțumesc că ați vorbit chiar din suflet. Nu ați, v-ați cantonat într-o vorbire prea birocratică și vă mulțumesc. Bun, intervenții spontane. PPP, domnul Luena. Președinte. Nu PP, ci S și D. Da, e un mic amănunt. Da, haideți totuși să trecem la treabă, că timpul trece. În ceea ce privește calitatea aerului, eh, reprezentantul Comisiei vorbea, dimine, vorbea dineori de aerul deteriorat, peste 400 de mii de decese anuale plus eh, bolile cronice e una din principalele îngrijorări ale cetățenilor europeni, conform Eurobarometrului. Ce vă propun ca în cadrul procesului de evaluare al directivei privind calitatea aerului să se analizeze posibilitatea de a elabora un regulament specific care să ducă la crearea unor zone libere de emisii în acele orașe care au peste 500 de mii de locuitori. În această dimineață vorbeam de, îmi cer scuze, în această vară vorbeam de zona centrală din Madrid, am reușit să punem capăt inițiativei nebunești din partea dreptei. Uh, spațiul protejat din centrul orașului Madrid va continua să rămână, însă trebuie să mergem mai departe și restul orașelor din Spania vor introduce acest spațiu liber de emisii. Cred că este o bună ocazie cea a revizuirii directivei de a lua în calcul această propunere. Și reamintesc, uh, este important să ne menținem angajamentul nostru al tuturor față de problema calității aerului. Mulțumesc! Thank you for, for Vă mulțumesc pentru, tot pentru SCD, dacă nu mă înșel, Maria Arena. Vă mulțumesc. Eu vreau să abordez trei domenii. Întâi, aplicarea instrumentelor economiei circulare și mă refer cu precădere la gestionarea deșeurilor. E vorba de instrumente ce au fost votate și ar trebui aplicate și care împiedică țările europene să exporte deșeuri către țări terțe. Însă, din păcate, s-ar părea că în țările în dezvoltare din Africa și cu, în Ghana, spre exemplu, se regăsesc multe deșeuri europene. Ă, aparate electromenajere, spre exemplu e, sunt deșeuri trimise acolo sub formă de donații. E vorba de o deturnare a legislației europene. Cum putem consolida măsurile de, corto- de control astfel încât aceste așa zise donații să nu ajungă în depozitele de gunoi din Africa? Câteodată e vorba chiar de uh, crimă organizată care organizează aceste transporturi. Deci, statele membre și vămile ce ar putea face pentru a împiedica aceste deturnări ale legislației europene? Apoi, legislația din domeniul produselor chimice. Ce se face la ora actuală pentru ca legislațiile împotriva pesticidelor sau perturbatorilor endocrini să nu ajungă de la, din uh, aici prin intermediul comerțului internațional despre care am tot vorbit. Deci, elemente interzise în Europa ajung totuși pe teritoriul european așa deturnat, pe cale comercială, din afara UE. Apoi, ați spus că e foarte important ca în semestrul european să fie integrată și chestiunea de mediu. Cum e luat în calcul acest lucru în planurile de reformă? O investiție de mediu, cum poate ea să iasă din acea logică a 3% și 60% de echilibru bugetar? Eu cred că trebuie făcut acest lucru. E vorba de investiții. Haideți să folosim toate instrumentele de flexibilitate de care dispunem în buget pentru a face investiții durabile. Vă mulțumesc! S-ar putea ca această întrebare să meargă prea departe în ceea ce privește domeniul de competență al reprezentantului Comisiei. De la PPE tot n-a venit nimeni pentru Renew, doamna Profi. mulțumesc și mulțumesc Comisiei pentru această prezentare atât de interesantă. E vorba de o revizuire salutară pe care noi o sprijinim. Fără o punere în aplicare bună, nu are sens să mai avem obiective ambițioase și dacă statele membre <coughs> nu-și fac treaba, atunci proprii cetățeni și natura vor avea de suferit. Recomandările din partea Comisiei sunt foarte utile, sporesc transparența și subliniază cele mai bune practici, din care toate statele membre pot avea de învățat. Deci noi încurajăm Comisia și pe viitor. Dar e clar că situația este foarte preocupantă. În multe țări uh, suntem departe de a ne fi uh, uh, îndeplinit angajamentele. E foarte important ca Comisia să-și asume uh, răspunderea ca gardiana tratatelor și a legislației europene. Comisia trebuie să fie mai hotărâtă atunci când uh, uh, hotărăște procedurile de încălcare la adresa statelor membre. Cum vedeți relația între revizuire și celelalte instrumente de care dispune Comisia? Ne puteți da garanții cum că Comisia nu își slăbește poziția în ceea ce privește procedurile de încălcare și că este hotărâtă să ia măsuri uh, uh, împotriva statelor care își încalcă angajamentele. Calitatea aerului în țara mea este foarte preocupantă. Ne puteți da amănunte în privința experiențelor pe care le-ați văzut de îmbunătățirea calității aerului în statele membre? și ce s-ar putea face pentru a se îmbunătăți situația la nivel european. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Palius de la Verzi. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru aceste informații importante din partea Comisiei Acest, uh, acest exercițiu de revizuire este foarte important. Pe mine mă îngrijorează enorm să văd cum biodiversitatea și mediul suferă în continuare, deși avem această legislație ambițioasă. Am făcut o comparație între raportul din 2017 și cel din 2019. Și cred că trebuie să ne întrebăm cum uh, îmbunătățește punerea în aplicare a acest raport, pentru că problemele au rămas aceleași. Și lista statelor membre care trenează cu punerea în aplicare s-a mărit. Așa că aș vrea să știu cum putem îmbunătăți punerea în aplicare a acestui raport pentru a-i da mai multă importanță și mai multă valoare. În continuare, spuneați că este foarte important uh, faptul că politica de mediu nu este încadrată în alte politici, mai ales când vorbim de transport, infrastructura rutieră și alte asemănătoare. După părerea dumneavoastră, statele membre înțeleg cât de gravă e situația și au structuri uh, puse în aplicare. De pildă, un schimb de opinii între miniștrii de resort referitor la mediu, lucru care ar trebui să se asigure între guverne pentru ca în acest fel, subiectul mediului înconjurător să nu fie întotdeauna ultimul pe listă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru grupul ID, doamna Beniu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun accentul pe o problemă zilnică de care ne lovim în fiecare zi și anume penuria de medicamente din Franța, delocalizarea Eh, producției provoacă întârziere în ceea ce privește transportul produselor. Multe, multe din laboratoarele până acum în Franța au fost delocalizate pentru că nu mai erau rentabile. 2318 medicamente au fost vizate și de multe ori eh, s-a ajuns în ruptură de stoc. La nivel european, această penurie de medicamente este deosebit de îngrijorătoare. 80% din principiile active sunt uh, Uh, fabricate în afara Europei, spre deosebire de 20% cât erau acum 20 de ani. De multe ori, uh, aplicarea tratamentelor uh, suferă întârzieri, deoarece grupuri farmaceutice anumite grupuri farmaceutice nu sunt îngrijorate decât de caracterul rentabil al producției lor. Vă propun ca Comisia să analizeze mijloacele pentru a readuce înapoi producția de medicamente prin oferirea de anumite facilități fiscale. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Ultima întrebare din partea S și D, doamna Reuteland. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, Comisiei pentru prezența dumnei astăzi aici și pentru că discută despre acest subiect atât de important pentru cetățeni și viețile lor. Eu aș vrea să discut acum despre calitatea aerului. Sunt uh, de acord cu colegul meu, domnul Luena, referitor la importanța acestui uh, subiect uh, de mare amploare, de care ne lovim nu doar uh, în Europa, ci și în restul lumii și care reprezintă una din principalele amenințări la adresa sănătății umane. Am convingerea că e nevoie de intervenții suplimentare din partea Comisiei, nu doar prin articularea unor politici de mediu, ci prin măsuri care să ducă la îmbunătățirea calității aerului în orașele noastre. Însă, Înainte de toate vreau să știu cum veți face legătura între acest subiect și cooperarea cu acei primari uh, din orașele vizate, afectate din statele membre. Cred că e nevoie de un schimb de bune practici și trebuie să ne asigurăm că toate orașele din Uniunea Europeană acordă importanța cuvenită subiectului și că ne ajutăm unii pe alții printr-o politică mai activă la nivel european. Mulțumesc. Aveți 5 minute, 5-7 minute pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc deputaților pentru diferitele subiecte aduse în discuție având în vedere că s-au dus în discuție anumite mm, chestiuni de principiu, aș vrea înainte de toate să-i liniștesc uh, pe membrii acestei comisii și să-i asigur că comisia ia cât se poate de în serios punerea în aplicare a uh, normelor existente. Într-adevăr, există lacune semnificative în ce privește punerea în aplicare și cred că nu precupețim niciun efort. Când vine vorba de um, punerea în aplicare a puterilor uh, noastre, a competențelor de care dispunem, la directoratul pentru mediu al comisiei avem uh, cel mai mare portofoliu de proceduri de încălcare a tratatului. Însă, după cum spuneam, nu ne putem uh, baza doar pe punerea în aplicare. Uneori, când se înregistrează situații de acest fel, numerele reflectă o anumită patologie și am încercat să tratăm această patologie a proastei implementări, dacă pot să spun, să o numesc așa, colaborând în mod activ cu statele membre. Cred că un reprezentant al grupului verzilor ne-a întrebat ce facem pentru a asigura o mai bună punere în aplicare. De pildă, în cadrul procesului de revizuire a punerii în aplicare a legislației mediului, am uh, introdus un instrument uh, așa numit uh, uh, peer-to-peer, de la egal la egal, instrument uh, disponibil unui stat membru care să fie pus și la dispoziția celorlaltor, pentru ca nimeni să nu fie nevoit să reinventeze roata. Dacă o soluție s-a identificat într-un anumit stat membru în ceea ce privește calitatea aerului sau gestionarea deșeurilor, atunci și alt stat membru ar trebui să poată folosi acea expertiză. A fost o soluție care și-a dovedit uh, considerabilă eficacitate, cost redus uh, și am organizat, cred că, aproximativ 50 de evenimente de acest gen menite să ducă la îmbunătățirea punerii în aplicare a anumitor segmente ale legislației. Folosim de asemenea fondurile structurale, după cum spuneam la începutul intervenției mele, pentru a veni în, ajutarea, în ajutorul unor soluții inovatoare sau pentru a încuraja investițiile în infrastructura solidă. Trebuie însă să vă atrag atenția asupra faptului că, treptat, în, urm, în ultimii 10 ani, fondurile structurale uh, au funcționat în acest fel încât tot mai puține fonduri sunt disponibile pentru, infra, pentru investiții în infrastructura solidă și mult mai multe investiții direcționate spre soluțiile inovatoare și statele membre trebuie să țină cont de acest lucru. În ultimul rând, mult, uh, în continuare îmi cer scuze, mulți membri au adus în discuție subiectul poluării aerului. Am colaborat cu statele membre, am identificat soluții inteligente în multe orașe am uh, identificat de asemenea, um, am văzut și anumite soluții care, pentru că au fost adoptate destul de curând, nu au uh, dat încă rezultate. Iată de ce multe state membre au fost atacate în instanță de comisie, unele um, fiind chiar sancționate. Nu ne aflăm însă la capătul drumului și nu, acesta e obiectivul nostru de a crucifica statele membre la Curtea de Justiție. Ideea e să rezolvăm problema. Continuăm așadar să colaborăm cu statele membre și credem că anumiți primari, după cum s-a subliniat pe bună dreptate aici, au găsit soluții. Purtăm de asemenea dialoguri referitor la aerul curat cu anumite state membre și încercăm să implicăm autoritățile locale indispensabile. Nu ne putem limita doar la redactarea unor norme, contează de asemenea, dar și mai important este cum se pun toate acestea în aplicare. Și când vine vorba de calitatea aerului, primarii sunt cei care urnesc uh, lucrurile. Doamna Arena, dacă nu mă înșel, a adus în discuție o serie de subiecte importante. Aș uh, introduce aici economia circulară și produsele chimice. Da, aveți dreptate în observația dumneavoastră. Acest lucru nu e în favoarea reputației UE. Avem o normă în statele OECD, care a fost adoptată și la nivelul UE. Li se interzice statelor membre să exporte deșeurile nesortate în afara Uniunii Europene. Cu toate acestea, deșeuri nesortate uh, se întâlnesc adesea în afara Uniunii. De ce? De altfel, din acest motiv, China a interzis uh, importurile de deșeuri din UE. Adesea se găsesc um, deșeuri de echipamente electronice și aparate electronice în deșeurile din Africa. Um, important este să îmbunătățim controlele la frontierele poroase ale Uniunii Europene, atât de poroase încât frontier, uh, agenții uh, de frontieră reușesc să verifice doar 5% din totalul importurilor de produse chimice de din afara UE. Vă puteți închipui mult prea bine care sunt consecințele și concurența neloială pentru acele companii care își uh, au producția în Uniune suferă de pe urma concurenței uh, din partea celor produse chimice care nu respectă normele REACH. Colaborăm așadar cu colegii noștri, dar considerăm că una din principalele probleme care se vor revela ca fiind o adevărată piatră de temelie a viitoarei noastre politici uh, împotriva poluării chimice, împotriva pesticidelor și împotriva perturbatorilor endocrinieni, uh, fi cum să controlăm mai bine piața În ce privește biodiversitatea, pentru că au fost întrebări și referitoare la relația cu primarii. Luăm în calcul posibilitatea de a adera la Convenția Primarilor, de a extinde, prin urmare, domeniul de aplicare al acestei convenții și uh, de a include și aspecte de mediu trebuie să și ne gândim la ce poate face Comisia și la ce nu poate face. Putem face multe prin procedurile noastre de încălcare, după cum vă spuneam, uh, avem cel mai mare portofoliu de astfel de proceduri și asta spune multe. E multe de făcut și nu putem face față E un mesaj de sinceritate pe care vi-l transmitem. Nu putem acoperi totul. Resursele noastre umane nu sunt nesfârșite există un factor multiplicator important uh, disponibil și anume accesul la justiție în ce privește problemele de mediu. Statele membre au anumite obligații și una din prioritățile Comisiei în următorii 5 ani va fi aceea de a face ca spațiul echitabil din Uniunea Europeană să fie unul funcțional când vine vorba de accesul la justiție. Mulțumesc foarte mult! Se încheie această ședință. Ne vom reîntâlni pe 25 septembrie la uh, Bruxelles. Până atunci uh, ne uh, revedem la